Dear colleagues, uh, good morning. Uh. Bună dimineața, dragi colegi. Dacă sunteți de acord, aș propune să începem. După o zi foarte plină ieri, cu mulți uh, miniștri din partea președinției croate și uh, cu prezența vicepreședintei Vestager și alte subiecte de discutat, avem și astăzi o dimineață foarte interesantă. Mai întâi avem uh, plăcerea să avem alături de noi pentru a doua oară și după audiere pentru un schimb de opinii pe Comisara pentru Energie, doamna Kadri Simpson. Și știți, la 10.30 avem și o audiere în legătură cu um, Orizont și um, politica de cercetare a Uniunii Europene. Mai întâi doresc să-i urez bun venit și să-i mulțumesc din nou pentru prezența alături de noi. A acceptat uh, invitația la comisia noastră, doamna Cadri Simpson. Am dorit să avem un schimb de opinii în legătură cu Pactul Ecologic European, care a fost prezentat în decembrie, după întâlnirea noastră cu dânsa de către Comisia Europeană și în cadrul pactului ecologic despre care se vorbește mult, sunt multe lucruri direct legate de politicile de energie și de ce facem aici, în domeniul energiei și nu numai. Și uh, fondul pentru tranziție justă a fost prezentat, un subiect de asemenea important pentru noi, în legătură cu acest subiect, în legătură cu neutralitatea climatică, în legătură cu planul de a face să crească obiectivul de climă pentru 2030 la cel puțin 50%, în legătură cu lanțul de inovare, în legătură cu uh, regulamentul uh, privind rețelele transeuropene, în legătură cu toate aceste subiecte și altele pe care le doriți, vom avea astăzi un schimb de opinii. Aș ruga-o pe doamna Simpson să ni se adreseze timp de 10 minute și apoi Așa cum am făcut-o în trecut, vom avea o primă rundă de întrebări, de intervenții din partea coordonatorilor, trei minute fiecare, și apoi doamna Simpson va răspunde, răspunde aceste prime runde de intervenții și apoi va fi a doua rundă în care vă putea lua cuvântul toți colegii care doresc să pună o întrebare sau să aibă o reacție la cele spuse doamna Simpson. Vă rog să-mi indicați faptul că doriți să luați cuvântul ca să ne organizăm cât mai bine. Și la sfârșit, bineînțeles, doamna comisară va răspunde la a doua rundă de întrebări și va face observațiile sale finale. Îi dau acum cuvântul pentru că știu că sunteți nerăbdători să o ascultați și să intrați într-un dialog cu dânsa. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă Calesin, sunt pentru prezența dumneavoastră aici. Vă rog. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, este o plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi pentru a prezenta principalele aspecte ale Pactului Ecologic European uh, din perspectiva politicii de energie. Doamna președinte von der Leyen a spus de la început că pactul ecologic este prioritatea numărul 1 a acestei comisii și reprezintă o schimbare crucială de paradigmă și deschide calea spre o schimbare, spre o economie fără emisii sau neutră din punct de vedere al emisiilor la jumătatea secolului. E nevoie de transformare și industria um, sectorul energiei are responsabilitatea pentru 75% dintre emisii, de aceea acest sector va fi coloana vertebrală a um, eforturilor. Ați votat în plenară săptămâna trecută o rezoluție în legătură cu pactul ecologic cu o mare majoritate. Acesta este un gest al faptului că sprijiniți pactul ecologic și uh, voi lucra cu plăcere cu dumneavoastră în legătură cu diferite aspecte. Pactul ecologic are o abordare uh, globală a provocărilor cu care ne confruntăm, uh, dorește să încurajeze uh, creșterea economică prin folosirea bună a resurselor, investiții, e nevoie de monitorizarea impactului Um, asupra mediului, a societății și economiei noastre. Schimbarea spre o economie cu emisii neutre înseamnă că unele regiuni vor avea de suportat mai multe provocări decât altele și Comisia a recunoscut acest lucru și a răspuns acestei provocări rapid și proactiv pentru a asigura o tranziție echitabilă și justă în regiunile cele mai afectate și în rândul persoanelor celor mai afectate în statele membre. Eh, Comisia a propus săptămâna trecută mai mecanismul pentru tranziție justă și planul de investiții din cadrul pactului ecologic. Nu voi intra în detaliile mecanismului pentru tranziție justă, pentru că tocmai ați avut o dezbatere în plen săptămâna trecută pe acest subiect, dar voi prezenta câteva aspecte legate de fondul pentru o tranziție justă, care sunt foarte importante pentru mine. Fondul uh, va sprijini pe cei care vor avea de, um, de a face cu cele mai mari provocări în tranziția economică. Am creat acest fond pe baza experienței regiunilor miniere, inițiative regiuni miniere în tranziție și deci nu plecăm de la zero. Fondurile vor fi folosite pentru a asigura investiții în energia ecologică în aceste regiuni, pentru recalificarea lucrătorilor și pentru a crea oportunități de afaceri. Uh, grație platf- uh, experienței platformelor uh, pentru energie, pentru regiunile miniere în tranziție, contez pe acestea pentru punerea în aplicare a inițiativelor pe baza planelor prezent, planurilor prezentate de statele membre. Acum voi vorbi despre propunerile din cadrul pactului ecologic care vor avea un impact direct asupra domeniului energiei. Mai întâi, eficiența energetică, mai întâi eficiența energetică, este un principiu esențial și doresc uh, să-l aplicăm în practică. Voi uh, oferi statelor membre un instrumentar care să le permită să facă acest lucru la toate nivelurile politicilor. Trebuie îmbunătățită mai întâi eficiența energetică a clădirilor. Acesta trebuie să fie un efort combinat la nivel european și național, dar acesta nu va fi suficient va trebui să demareze și un val de renovare dacă dorim să se tripleze rata uh, renovărilor, care este în momentul de față insuficientă, pe baza unor acțiuni uh, concertate la nivel uh, european și local, dar și cu participarea cetățenilor și a mm, instituțiilor financiare. Această inițiativă de inovare include locuințele sociale pentru a rezolva și problema sărăciei în energie și se referă și la școli și spitale Știm că ultimele cifre arată că până la 50 de milioane de oameni din UE nu pot să-și încălzească locuințele cum trebuie, deci trebuie să găsim uh, soluții și pentru um, locuințele lor. Este o oportunitate de a îmbunătăți eficiența energetică și a aparatelor uh, din locuințe și vom avea un nou plan de lucru, plan de lucru uh, multianual pentru ecoetichetare și ecodesign și pentru a sprijini folosirea de produse ecologice în um, economia circulară. Vom uh, uh, interveni pentru uh, um, o eficientizare a sectorilor încălzirii, răcirii, transporturilor, pentru a incorpora mai ușor energiile generabile în toate sectoarele. Obiectivul este neutralitatea climatică și la costurile cele mai scăzute, creând un sistem energetic inteligent și rezistent acesta va trebui să folosească electricitatea, dar se va baza într-o oarecare măsură și pe gaz decarbonizat. Am ținut deja uh, Uh, rezultate impresionante în decarbonizarea sectorului electricității, 31% din electricitate din surse regenerabile și peste jumătate din tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și aș dori să replicăm uh, succesul decarbonizării electricității în sectorul autoturismelor. Gazul natural reprezintă un sfert din mixul energetic al UE, deci aceasta este o provocare majoră. Rolul gazului în tranziție depinde de fiecare stat membru. Fiecare stat membru trebuie să decide care va fi acest acest rol. Uniunea Europeană poate și trebuie să contribuie la ecologizarea sectorului gazului și voi crea un mediu în care gazele uh, ecologice să, fie, să aibă o prezență semnificativă în sectorul gazului. O infrastructură de energie inteligentă și sigură va fi esențială pentru pactul ecologic. Infrastructura este coloana vertebrală a piețului energiei și esențială pentru folosirea pe scară largă a energiilor generabile și vor garanta securitatea aprovizionării. Mm, va, se va asigura consistență cu obiectivele legate de clină și Comisia a început să revizuiască cadrul de reglementare pentru infrastructura în domeniul energiei. Prin regulamentul TED-E, pentru care obiectivul este să se prezinte o propunere la sfârșitul anului, cadrul trebuie să ofere um, rețele inteligente, rețele pentru hidrogen și uh, posibilități de captare a cardonului și stocarea de energie. E nevoie de o politică de infrastructură pentru viitor, uh, cu actualizarea unor părți din infrastructura uh, pe care o avem deja. Aș dori să prezint uh, și o strategie pentru energiile regenerabile offshore, pentru integrarea uh, eolienilor offshore uh, și a energiei uh, um, mareomotrice offshore și Având în vedere dezvoltarea pe scară largă a acestui sector, vom uh, analiza impactul asupra rețelelor și piețelor, uh, gestionarea spațiului și dimensiuni legate de politica industrială. Este un sector în care Uniunea Europeană este un lider global și trebuie să folosim această poziție cercetarea și inovarea sunt cruciale pentru succesul nostru și trebuie să reducem costurile uh, și să facem în așa fel încât noile soluții tehnologice să fie acceptate pe piață. În acest context lucrăm la mm, crearea unui program uh, de uh, cercetare și dezvoltare în domeniul energiei și o alianță cu sectorul privat. Stimați eurodeputați, pentru ca pactul ecologic uh, să devină realitate, am uh, primit sarcina să aplic pachetul energie ecologică pentru toți europenii. Pot să confirm că am primit planurile naționale de climă și energie din partea 18 state membre. 9 state membre și-au transmis strategiile naționale pe termen lung și suntem în contact cu statele membre care încă nu și-au trimis planurile și voi scrie ministrilor respectiv pentru a le aminti de obligațiile lor. Planurile naționale de climă și energie sunt un instrument important pentru a ne atinge obiectivele de climă și energie, dar toate planurile trebuie să fie disponibile ca să putem să folosim acest um, instrument uh, cum trebuie. Serviciile mele analizează planurile și vor face o evaluare completă a nivelului general a ambiției până la jumătatea anului. Dacă nu există suficientă ambiție, voi propune măsuri suplimentare la nivel european pentru a sprijini statele membre. Această analiză trebuie să fie o parte a procesului de sporire a ambițiilor legate de climă și să includă un plan complet de reducere a emisiilor la cel puțin 50% sau ehm, chiar spre 55% în mod responsabil până în 2030. Bineînțeles, fiecare sector va trebui să contribuie, inclusiv cel al energiei. Vom evalua cu atenție în următoarele luni care este modalitatea eh, cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de a face tranziția energetică, inclusiv prin revizuirea obiectivelor de eh, energie regenerabile eh, și ehm, tranziție. Mm, închei spunând că nu există un test mai bun la ambițiile noastre de a fi o comisie globală și geopolitică decât domeniul energiei. Uniunea Europeană reprezintă doar 90, 9% din, comisii, din emisiile globale. Dacă nu avem alături de noi pe uh, partenerii noștri strategici, uh, eforturile noastre izolate vor fi în van. Am uh, fost la Abu Dhabi la adunarea generală a mm, Uh, Agenției Internaționale a Energiei și acolo un lucru era clar, și anume că pactul ecologic a atras toată atenția. Deciziile pe care le vom lua noi în Europa în următoarele săptămâni și luni și ani vor influența modul în care restul lumii răspunde la provocările legate de schimbările climatice. Cu această nouă strategie, uh, Um, stabilim standarde pentru restul lumii și este crucial să ne aliniem acțiunea externă cu um, ambițiile interne pentru Cline. De aceea sprijin o, uh, uh, o agendă ecologică pentru Balcanii Occidentali și mai multă cooperare cu Africa, mai ales cu vecinătatea sudică. Voi consolida rețeaua noastră de dialog, dialoguri bilaterale pe tema energiei și vom folosi relațiile noastre pentru a ne exporta standardele și tehnologiile în țările partenere. Doamnelor și domnilor, sper că astăzi, astfel v-am făcut, ați, uh, aveți o imagine completă a dosarelor de care ne ocupăm în cadrul pactului ecologic. Bineînțeles, voi răspunde la întrebări. Și pot să vă spun că suntem doar la început de drum și înainte să ne putem face propunerile, Trebuie să facă multe lucruri, să avem multe discuții, inclusiv aici cu dumneavoastră. Și astăzi și în lunile următoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisară! Uh, Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, pentru faptul că ne-ați explicat toate inițiativele legate de pactul ecologic și uh, Uh, politica energetică și fapt, pentru faptul că ați menționat și dimensiunea internațională, care este de asemenea foarte importantă. Dau cuvântul coordonatorilor. Are mai întâi cuvântul doamna Carvalho din partea grupului PPE. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, mulțumim pentru prezență. Ne bucurăm uh, să vă urăm bun venit la comisia noastră ca să ne prezentați planurile dumneavoastră cu privire la pactul uh, ecologic ne bucurăm de faptul că el are o abordare holistă care acoperă toate domeniile societății și ale economiei. Este foarte important ca nu doar energia sau, di, sau industria să-și aducă contribuția la pactul ecologic, ci practic fiecare branșă în parte să contribuie și am patru observații și întrebări pentru dumneavoastră. Prima dintre ele, în legătură cu rolul foarte important al punerii în aplicare a planurilor pe care le-ați pregătit dumneavoastră, uh, oficiul dumneavoastră, serviciile comisiei anterioare. Uh, există foarte multe elemente în acest pachet și trebuie să ne asigurăm că statele membre cu adevărat pun în aplicare ce s-a convenit deja. Deci care sunt uh, proiectele dumneavoastră pentru a accelera implementarea? În al doilea rând, Ținând cont uh, de situația de astăzi, pentru PPI este foarte important să uh, avem o evaluare de impact foarte detaliată și aprofundată. M-aș bucura dacă ați, uh, v-ați referi și la ea. Apoi, ați import, menționat rolul important al inovării, dar ați menționat doar tehnologiile în pregătire, infrastructurile, hidrogenul și așa mai departe, dar noi suntem convinși că dacă vrem să mergem la nivelul superior, trebuie să încurajăm și tehnologiile noi, inovatoare, precum captarea dioxidului de carbon și alte tehnologii care vor apărea, ceea ce înseamnă că va trebui cu adevărat să Uh, avem uh, un uh, plan de investiții și de cercetare pentru dezvoltarea noilor tehnologii, iar programul Orizont 2020 va fi foarte important. Și sperăm să avem și sprijinul dumneavoastră pentru un buget pe măsură pentru Orizont. Ultima întrebare pentru totul, nu numai pentru tehnologie, pentru această tranziție ecologică și așa mai departe, avem investiții Uh, de ordinul uh, mult superior uh, celor de care vorbim pentru CFM. Toată societatea, toată economia trebuie să facă această tranziție, deci cum putem să ne asigurăm că avem investițiile necesare pentru această tranziție pe care ne dorim cu toții? Mulțumim! Domnul Nica, acum de la Socialiști. Bună dimineața, doamna comisar. Uh, mă bucur că sunteți aici și mă bucur că, um, din ce înțeleg eu, Digi Energie s-a decis să aibă o prezență mult mai activă în uh, ceea ce privește deciziile privind strategia energetică și modul de implicare în atingerea obiectivelor de, uh, prevăzute în New Green Deal. Trebuie să vă spun că mandatul trecut a fost o prezență mult mai discretă și am vrea să fie o prezență mult mai activă în acest mandat. Uh, în același timp, uh, uh, aș vrea ca să mai subliniez încă o dată ceea ce dumneavoastră ați spus, dar trebuie să înțelegem că este foarte important pentru noi toți, ceea ce vor consumatorii europeni. Cetățenii europeni vor să aibă o securitate a aprovizionării cu energie, ei vor să aibă energie atunci când au nevoie de ea și în special nu vor să trăiască cu spaima că atunci când este foarte frig afară și în unele părți ale Europei este frig, nu au acces la energie. De asemenea, energia trebuie să fie una care să poată să fie suportabilă de către aceștia. Și în cadrul planurilor pe care le faceți, v-aș ruga ca să aveți atenție că aceste deziderate majore sunt și îndeplinite. De asemenea, cum adresați sau cum doriți, veți dori să adresați uh, această problemă care afectează peste 60 de milioane de cetățeni europeni și anume sărăcia energetică. Este un lucru care este foarte important, este un lucru care este de o gravitate majoră și acest lucru a fost spus de către Parlamentul European în repetate rânduri și aștept ca acest lucru să-l, să regăsim și în documentele dumneavoastră. De asemenea, în de, uh, modificarea pe care o așteptăm a TEN Regulation, ne așteptăm ca tot ceea ce înseamnă noile tehnologii și modul în care viziunea pe care ă, Comisia o are Eh, în special în privința noilor surse de energie, hidrogen și celelalte, vrem să le regăsim acolo și sperăm ca de data aceasta PCI listurile să fie făcute în urma unei consultări cu Parlamentul și nu în urma uh, prezentării pur și simplu a unei hârtii, care, sigur că filmat pe surprindere, Parlamentul uneori poate să aibă și anumite reacții, fie și pentru faptul că nu este o consultare corespunzătoare. Uh, foarte multă lume vorbește de faptul că trebuie să înlocuim rețelele de gaze și că trebuie să existe o phase-out. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune, în special în cadrul țelor unde ponderea gazului în mixul energetic depășește 30% și sunt foarte multe țări în această situație. Și dacă nu vrem să avem, dacă vrem să înlocuim cărbunele, am înțeles că sursa cea mai la îndemână pentru decarbonizare ar fi gazul pentru că în cadrul uh, procentelor mari, sursele regenerabile având acea mare problema discontinuității în uh, furnizarea energiei, nu reprezintă o soluție care să fie acceptabilă din punct de vedere al securității energetice întotdeauna. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Și dacă tot Comisia spune și am înțeles la Banca Europeană de Investiții că proiectele pe gaz sunt nebancabile, cum anume vor rezolva țările cu acest mix această situație a proiectelor de decarbonizare? Mă refer transformarea din cărbune, cu ce va fi înlocuit? Mulțumesc. Thank you, Mr. Nica. Mulțumesc, domnule Nica. Acum, doamna Jabalova are cuvântul uh, numele grupului Renew. Mulțumesc. Dragă Cadri, uh, doamnă comisar, mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru prezentarea proiectelor. Noi, uh, grupul nostru, sprijinim uh, proiectele tale, deci vom acorda mare atenție portofoliului tău și colegii probabil vor pune întrebări suplimentare pentru că avem experți în diverse domenii, deci vei avea o echipă de sprijin puternică la Liniu. Aș avea câteva întrebări rapide și m-aș bucura dacă colegii uh, s-ar referi și la o parte de ele. Te-ai referit la liniile directoare TEN-T. Spuneai că sunt uh, preocupări și ai ști de ele în legătură cu investițiile în proiectele de infrastructură care nu sunt uh, compatibile cu obiectivele noastre de mediu. Am avut o dezbatere interesantă ieri pe acest subiect, va continua și faptul că plenara și-a adoptat uh, poziția privind TNT în ianuarie și a solicitat uh, comisiei revizuirea uh, la timp pentru lista PCI e un semnal puternic pentru tine. Ai spus că dorești ca revizuirea să se facă până la finele anului. Cred că va fi suficient de repede pentru că cred că ar trebui să ne Uh, angajam să avem o revizuire urgentă privind liniile directoare TNT pentru a ne asigura că uh, fondurile din uh, energie vor fi cheltuite doar pe baza unor criterii de protecție a mediului foarte stricte. Deci vei urgenta puțin lucrurile și noi cum am putea să te ajutăm. Apoi, Uh, sectorul clădirilor, renovarea și așa mai departe. Potențialul este aici imens. În ultimul mandat, Parlamentul și Consiliul uh, s-au hotărât să revizuiască această directivă care deja uh, are obiective foarte stricte în ce privește economiile de energie. Ce investiții intenționați să faceți în acest domeniu? Cum Uh, se pot folosi uh, tehnologii pentru sursele regenerabile pentru această inițiativă de renovare. Dosarele legislative, deci care sunt dosarele legislative și nelegislative pe care le putem uh, aștepta de la Comisie? Apoi ai menționat și planurile naționale de energie. Mulțumesc pentru prezentarea generală. Am o întrebare. Care sunt lacunele între planuri și obiectivele pe care ni le-am stabilit și cum, și este foarte important pentru statele membre, cum Comisia va oferi asistență tehnică pentru a revizui aceste planuri. Deci, cum va arăta uh, cooperarea privind asistența tehnică uh, cu statele membre? Și o ultimă întrebare, cum vei coopera cu ceilalți uh, comisari de la Comisie, pe, pentru că uh, Portofoliul tău este foarte vast, vei avea mult de vorbit cu domnul Timmermans, cu doamna Gabriel cu privire la uh, inovare, dar și cu Vestager și cu Breton privind politica industrială. Deci cum va fi organizată această cooperare și cum, uh, uh, ce vei face pentru a te alinia cu celelalte portofolii? Mulțumim, doamna Jabalova. Dragi colegi, închidem acum lista vorbitorilor pentru a doua rundă, pentru că deja s-au înscris 20 de colegi dornici să ia cuvântul. Sigur. Acum închidem lista și continuăm cu coordonatorii domnul Ninisto de la Versi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentare. Pactul ecologic este o misiune principală pentru Comisie și, practic, pentru întreaga Europa, ca să putem să combatem schimbările climatice. Trece, trecem acum la faza de implementare și, dacă ne uităm la obiective, primul pas este să vedem care este obiectivul pentru 2020. În acest domeniu, Parlamentul a militat pentru reducerea de 25%, verzi vor mai mult. Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru 55%, inclusiv prin introducerea surselor uh, regenerabile și a obiectivelor de eficiență energetică. Aș dori să știu care credeți că ar trebui să fie calendarul Comisiei pentru noile obiective și cum putem trece la faza de implementare. Dacă vrem ca pactul ecologic să fie un succes și ca reformă industrială prin uh, crearea de locuri de muncă, și dacă vrem să fim uh, lideri în domeniul climei, trebuie să avem uh, legislație, dar și finanțare. Cât de repede putem uh, merge pe acest front? Ați menționat eficiența energetică și inovarea și așa mai departe. Dar va exista și vreo propunere legislativă în acest domeniu, deci mă refer la partea de finanțare. Având în vedere că legislația climatică este una din, unul dintre primele dosare de care ar trebui să se ocupe Comisia, câtă uh, energie ar trebui să fie abordată în această legislație, pentru că este o legislație pe termen lung uh, de tip umbrelă. Uh, vom revizui și obiectivele pentru 2030 și vom, vom include și obiective mai stricte pentru ca această lege să fie mai eficientă și mai uh, stringentă. Deci noi, verzii, suntem dispuși să cooperăm cu dumneavoastră, dar evident este foarte important pentru noi să obținem uh, o, econo- deci o economie fără carbon, să trecem imediat, uh, deci să nu trecem neapărat prin soluții interimare foarte lungi, ci din contră să ne mobilizăm toate eforturile pentru noile obiective și pe atingerea lor. E o misiune foarte importantă pentru Comisie și e o misiune pe următoarele luni, pentru ca după aceea să obținem rezultate concrete. Mulțumim, domnule Ninisto. Domnul Paulo Borchia de la ID. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, bun venit doamnei comisare, mulțumesc pentru prezența alături de noi. În decembrie, în Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord în legătură cu regulamentul privind taxonomia, prin care se introduce o clasificare calitativă chiar dacă deocamdată nu obligatorie, a activităților economice și a investițiilor, împărțindu-le în categoriile mm, uh, durabile sau nedurabile din punct de vedere al mediului. Și um, întrebarea mea este ce aveți de gând să faceți cu gazul? Având în vedere că deocamdată acordul la care s-a ajuns uh, nu menționează gazul. Comisia are dreptul să stabilească parametrii tehnici pentru promovarea sau uh, suprimarea unei activități economice. La audieri, dumneavoastră ați spus că gazul uh, va continua să aibă un rol pe termen mediu. Ați vorbit despre asta de altfel și azi dimineață, discursul introductiv. Având în vedere că, în general, subiectul a fost abordat și de alți coordonatori, vă întreb care sunt perspectivele în legătură cu posibila includere a gazului în taxonomie și care este poziția dumneavoastră în legătură cu această posibilitate. Mulțumesc! Multo, senior Borchia, ai go now to ICR. Acum ECR, domnul Toșenovski, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă comisar, dragi colegi. Ne bucurăm de faptul că ați venit la comisia noastră. Considerăm că prezența dumneavoastră este foarte importantă pentru că energia va fi o chestiune foarte spinoasă, atât din punct de vedere tehnologic cât și financiar. Dacă vrem cu adevărat să facem schimbările majore pe care ni le dorim. Din câte văd eu, după 2030, majoritatea țărilor uh, se vor confrunta cu un uh, deficit datorat uh, eliminării treptate a energiei pe bază de cărbune, așa cum ați spus chiar dumneavoastră în discursul inițial. În prezent, încă mai avem foarte multă energie produsă pe bază de cărbune și nu ne putem aștepta ca consumul de electricitate să crească major. Chiar dacă vorbim despre electromobilitate, probabil că consumul de electricitate va crește. Aveți uh, vreo idee sau vreun proiect pentru a ieși din, această, uh, din acest impas? Pentru că schimbările acestea în domeniul energiei nu pot uh, fi făcute de azi pe mâine. E nevoie de mai mult de un an. E vorba de procese îndelungate, pe termen lung, doar uh, pentru a construi, de exemplu, infrastructura necesară pentru electricitate. E un proces uh, lung și complicat. E nevoie de planificare, apoi trebuie uh, construită infrastructura, e nevoie și de evaluări de, de impact. Și dacă după 2030 vom închide centralele Uh, de cărbune și nucleare, atunci uh, s-ar putea ca situația să se complice foarte rău. Deci aveți cumva proiecte sau idei, o viziune uh, pentru următorii 10 ani, pentru că totuși peste 10 ani trec repede. Cum vom soluționa aceste probleme? Mulțumesc, doamna Contura, numele GUE. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Mulțumesc. Eu am uh, două întrebări pentru doamna Simpson. Prima legată de sănătatea energetică. În conformitate cu regulamentul privind Uniunea Energiei și acțiunea climatică, statele membre ar trebui să întocmească planuri de uh, acțiune cuprinzătoare pe care trebuie să le fi depus până în 2019 în care să menționeze numărul de gospodării afectate de către uh, sărăcie energetică. Aveți o idee clară uh, care este procentul reprezentat de această sărăcie energetică în Europeană și care sunt politicile europene adoptate Uh, pentru a combate sărăcia energetică sunt considerate eficiente. Care sunt rezultatele și concluziile pe care le-ați uh, tras de pe urma acestor planuri naționale? În legătură cu pactul ecologic, Comisia Europeană spune că în 2020 el va, ea va veni cu linii directoare pentru statele membre, astfel încât ele să combată acest fenomen al sărăciei energetice. În rezoluția Parlamentului adoptată în urmă cu câteva zile cu privire la pactul ecologic, am solicitat măsuri specifice și linii directoare. Aș dori să ne dați câteva exemple de inițiative și măsuri pe care uh, Comisia este dispusă să le adopte. A doua întrebare, o tranziție echitabilă pe insule. Această tranziție poate uh, avea ca rezultat uh, autonomia energetică pe insule și, de asemenea, poate reprezenta și oportunitate economică, creând locuri de muncă. Acest pact uh, ecologic stabilește obiective foarte ambițioase și mandatul uh, se va termina în iunie 2020. Deci, va trebui să avem uh, o comisie specială, eventual, pentru a ajuta insulele să devină autonome din punct de vedere energetic. E dispusă Comisia Europeană să stabilească această propunere pentru a sprijini insulele în această tranziție uh, energetică echitabilă. Trebuie să ținem cont de specificitățile și de provocările uh, cu care se confruntă insulele în această tranziție energetică și deci aș dori să știu dacă veți acorda atenție Uh, aspectelor financiare din tranziția energetică pe insule. Mă gândesc la agricultură, la pescuit, la comunitățile locale, prin crearea uh, fonduri, unor fonduri speciale, deci acordarea unei uh, asistențe speciale pentru insule. Mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul unui coleg pentru un minut pentru că trebuie să plece la uh, aeroport. Eva Maidan acum, un minut. Thank you. Mulțumesc, apreciez, domnule președinte. Întrebarea mea pentru doamna comisar, de fapt mai întâi doresc să-i mulțumesc pentru prezență, apoi am o întrebare foarte concretă. Cum intenționează Comisia să coopereze cu țările din Balcanii Occidentali, de pildă, în contextul pactului ecologic? Mai exact, cum plănuiește Comisia Europeană să stabilească aceleași uh, ținte pentru emisii pentru țările respective ca și pentru statele membre și ce instrumente se vor folosi pentru a asigura alinierea corectă la acestea, astfel încât state, uh, piețele din statele membre să nu fie distorsionate de electricitate mai ieftină provenită din combustibil fosil din afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Doamnă comisar, vă invit să răspundeți la prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor. Aveți 10 minute. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a acoperi toate subiectele în doar 10 minute. După cum a spus doamna Carvalho foarte corect, Pactul ecologic implică toate sectoarele, dar uh, sectorul energetic nu începem de la punctul zero. Am atins deja um, acorduri foarte semnificative în pachetul privind o energie curată. Și pactul nu face decât să consolideze acest pachet. În acest context, avem cu uh, într-adevăr un instrument uh, valoros și anume planurile naționale pentru energie. Domnul Toșenovski am întrebat și el dacă cunosc vreun plan sau o alternativă care să ne ajute să um, înlocuim combustibilii fosili. Da, am văzut deja proiecte de planuri de la fiecare stat membru și, după cum v-a spus, uh, am avut un termen, 31 decembrie 2019, termen pe care majoritatea statelor membre l-au respectat și ne-au prezentat planurile finale Așadar, pentru a atinge obiectivele uh, pactului, aceste planuri naționale pentru climă și energie reprezintă baza pentru atingerea uh, țintelor uh, pentru climă și energie în cadrul 2030. În acest sens, planurile naționale ne vor confirma că toate statele membre, guvernele și parlamentele acestora, chiar dacă au proceduri diferite pentru adaptarea acestor uh, planuri, au tratat subiectul înlocuirii surselor de energie mai poluante și atingerii țintelor uh, pentru energie uh, curată și eficiență energetică. Poate v-ar fi util să știți ce state membre ne-au dat planurile. Și vorbesc despre Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Italia, țările de jos, Polonia, Portugalia, Suedia, Slovacia, și de curând Cipru, Ungaria și Cehia chiar ieri. Prin urmare, știm deja că șapte state membre ne-au promis să trimită planurile uh, acum, în luna ianuarie. Acestea sunt uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru obiectivele din 2030. În ceea ce ne privește, până în vara anului curent vom prezenta un plan cuprinzător de creșterea țintelor uh, de reducere a gazelor GES până uh, în 2030 către 55% comparativ cu 90, cu anii 90 și asta în mod responsabil. Dacă îndeplinim tot ce s-a convenit în planurile naționale, doar sectorul energetic va reduce emisiile de gest cu 45% și peste asta mai sunt și alte sectoare. Uh, extinderea sistemului ETS, de exemplu, și, de asemenea, vicepreședintele executiv Timmermans va revizui sau își propune să revi, revizuiască toate instrumentele privind politica climatică. Aici intră și legislația noastră privind uh, pădurile. Pentru țintele privind eficiența energetică și uh, regenerabile, uh, sursele regenerabile, vom începe cu planurile naționale, dar pentru asta avem nevoie de toate planurile. Există unele state membre care au guverne noi și de aceea și-au prelungit procedurile. Iar până în iunie 2021 vom evalua cu atenție impactul uh, legislației, revizuirii legislației de mediu și vom propune revizuirea țintelor dacă este nevoie. Ați întrebat și despre inițiativele care nu țin direct de răspunderea mea, și, uh, interesându-vă cum voi coopera cu colegii mei. Uh, Cred că v-ați referit la inițiativele ce urmează a fi publicate în curând, la sfârșitul februarie, începutul lui martie, cum ar fi legea pentru climă, strategia industrială și așa mai departe. Și vă confirm că în uh, clusterul nostru condus de vicepreședintele Timmermans avem o cooperare foarte bună și cooperăm bine și cu ceilalți comisari uh, atunci când vine vorba despre energie și politică industrială. Martina era îngrijorată că poate nu suntem atât de ambițioși uh, pe cât ne dorim. E bine, eu îmi țin promisiunile pe care le pot ține. Iar uh, pactul ecologic uh, prevede revizuirea rețelei tente ca prioritate în decursul anului 2020. Lucrările de evaluare au fost deja accelerate și depunem, uh, vom depune propunerile legislative până la sfârșitul anului curent, cel puțin așa intenționăm. Evident, uh, obiectivul este ca în următorul regulament TN să atingem, uh, să facilităm atingerea neutralității climatice până în 2050. Trebuie să susținem prin acest program uh, infrastructura uh, energetică inteligentă. Uh, se are în vedere dezvoltarea de tehnologii um, și infrastructuri inteligente, cum ar fi captarea carbonului, stocarea energiei și, de asemenea, facilitarea integrării sectoriale. Așadar, toate aceste soluții viitoare se vor afla pe masă. De asemenea, uh, domnul Borchia a întrebat despre taxonomie. Știu că s-a discutat mult acest subiect și ați avut un rol semnificativ în cadrul trialogurilor. iar nevoia de investiții este semnificativă. Deci, despre taxonomie vă pot spune. Um, we have uh, designed a this classification system for am proiectat acest sistem de clasificare pentru activități economice ecologice uh, cu scopul de a stimula proiectele durabile. Energia nucleară este văzută ca făcând parte din uh, programul pentru 2050. Este decizia fiecărui stat membru mixul energetic pe care îl va folosi. Dar uh, aceasta nu este nici inclusă, nici exclusă în principiu uh, de pe listă uh, când vorbim de taxonomie. Contribuie într-adevăr la decarbonizarea economiei și multe state membre o consideră ca făcând parte din mixul energetic pentru a atinge obiectivele de neutralitate climatică. Însă discuția principală este axată pe siguranța energiei nucleare. Știți că fondurile europene nu finanțează uh, noi centrale nucleare, însă ne ocupăm foarte mult de uh, securitatea nucleară, gestionarea deșeurilor nucleare, și oferim uh, asistență la nivel de experți tuturor statelor membre și țărilor vecine totodată. Ați menționat o serie întreagă de uh, domenii diferite, printre care și uh, precaritatea energetică. Da, acesta a fost un subiect important și în cadrul discuțiilor din colegiu, fiindcă nu ne dorim ca niciun grup social, nicio țară, nicio regiune să rămână în urmă. În ceea ce privește regiunile, s-a creat Fondul pentru Tranziție Echitabilă, însă, totodată, există în toată Europa consumatori aflați în dificultate când vine vorba de plata facturilor de electricitate și mai ales facturilor de încălzire, pentru că acestea sunt mai costisitoare. Și de aceea ținem seama de faptul că va trebui să ajutăm și consumatorii mai vulnerabili cei care uh, au locuințe sociale, dar cei, chiar și cei care stau în, uh, care se află în situații mai vulnerabile. Câte vreme o parte din um, locuințe vor fi renovate, dar nu vor avea suficiente fonduri pentru a-și cofinanța proiectele de renovare. Așadar, uh, pentru acest lucru este nevoie să lucrăm foarte mult cu statele membre și mai ales uh, cu primarii, motiv pentru care avem uh, un partener foarte bun în Convenția Primarilor, fiindcă liderii locali sunt foarte interesați uh, în folosirea uh, rațională a fondurilor și împărtășirea bunelor practici. Evident, m-ați întrebat ceva uh, de, de asemenea dacă știm uh, câți oameni au probleme cu plata facturilor în fiecare stat membru. Am creat de fapt, comisia anterioară a creat deja un observator în acest sens, tocmai pentru a ajuta statele membre să rezolve problemele legate de sărăcie energetică. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Trecem acum la a doua rundă de întrebări cu colegii care și-au exprimat dorința de a vorbi. Avem 24 de intervenții, avem timp, dar vă rog să nu depășiți un minut pentru ca toată lumea să poată lua cuvântul. E important să puteți cu toții vorbi cu doamna comisar iar la sfârșit doamna comisar va mai avea 10 minute să răspundă și să tragă concluziile finale. Începem a doua rundă cu domnul președinte Buzek. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumim foarte mult pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Eu aș dori să menționez ceva ce a spus dumneavoastră. 9% din emisiile globale, atâta reprezintă Uniunea Europeană. Interesul este enorm când vine vorba despre ce facem noi cu noul uh, pact ecologic. Totodată, dumneavoastră răspundeți de 75% din emisiile de gaze cu efect de seră în UE, pentru că atât uh, emite uh, sectorul energetic. Ce înseamnă asta? Că poate prin intermediul pactului ecologic nu vom ajuta prea mult planeta, dar dacă suntem un exemplu bun, s-ar putea să salvăm planeta. Deci prima etapă a reducerii emisiilor este foarte importantă, și anume ce facem până în 2030. Așadar, din acest punct de vedere, este foarte bine să avem un, ambițios, un obiectiv ambițios la 50 și nu la 55%, pentru că s-ar putea ca cetățenii să fie nemulțumiți dacă ne confruntăm cu prețuri ridicate, lipsa uh, energiei și așa mai departe. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Teresa Griffin! Mulțumesc, uh, domnule președinte! Uh, Uh, mă bucur că acesta nu este ultima mea intervenție. Am înțeles că mai avem o întâlnire și săptămâna viitoare, deci vă mulțumesc și pentru asta. Catri, mulțumesc pentru prezența ta aici. Uh, Catrina de la Renew, uh, ai spus exact ce voiam să spun și eu, deci îți mulțumesc. Vis-a-vis de sărăcia energetică, am început această dezbatere în 2015 și mă bucur că oamenii o aduc în discuție acum. Uh, Fondul pentru tranziție echitabilă nu este doar un fond, ci o abordare socială a politicii industriale, deci nu îl putem pune deoparte. Uh, trebuie ca toată legislația să aibă dimensiunea de gen și dimensiunea de climă. Nu putem avea voturi contradictorii, cum s-a întâmplat ieri în ITRE. Revizuirea TNE este absolut esențială. Nu mai trebuie să ajungem în, poziția, în aceeași poziție. Mă bucur să te aud vorbind de locuințele sociale, dar să nu uităm și de uh, în uh, chiriile private. Avem uh, oameni în această situație și există modele bune de finanțare în acest sens în Europa și e sarcina Comisiei să le găsească. Uh, când vorbiți despre sărăcia energetică, nu mă refer uh, doar, nu vorbim doar despre încălzire. Eu vin din nordul uh, Europei. Uh, avem și cetățeni care mor în țările uh, calde vara pentru că nu își permit să pornească aerul condiționat. Nimeni nu trebuie să aibă de ales între încălzire, răcorire sau mâncare. Ieri a avut, uh, am ascultat un atelier foarte bun pe acest subiect. A fost cineva de la comisie acolo să vă asigurați că primiți informațiile. Și în sfârșit, hidrogenul. Există trei tipuri de hidrogen. Uh, verde, bazat pe regenerabile, albastru, bazat pe gaz sau gri, bazat pe uh, cărbune. Cred că începutul este unul foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți un minut și jumătate, uh, maxim două minute, să știți. Ne luăm la revedere săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru activitate. Mă întorc din nou la PP, domnul Diurc. Doamna comisar, este în interesul nostru al tuturor ca acest pact ecologic să fie un succes și eu cred că, în primul rând, trebuie să facem trei pași importanți. În primul rând, trebuie să-i câștigăm pe cetățeni de partea noastră, deci trebuie să informăm, să-i sensibilizăm în legătură cu felul în care uh, acest pact ecologic va avea efect asupra vieților de zi cu zi. Și deci va trebui să vedem cum, uh, care sunt efectele asupra vieților. Apoi, această tranziție înspre sursele regenerabile de energie trebuie să fie organizată astfel încât să fie suportabilă pentru toată lumea și, în al treilea rând, trebuie să vedem care este situația uh, între statele membre, pentru că există mari diferențe între ele. De pildă, <clears throat> constatăm că în țările din Europa de vest o mare parte a populației locuiește în locuințe private, ori în uh, Europa de Est situația este diferită, complet diferită și deci uh, trebuie să îi ajutăm altfel pe oameni să-și renoveze locuințele, să le izoleze și în fine, ultimă întrebare pentru dumneavoastră, care sunt măsurile pe care dore, doriți să le adoptați astfel încât uh, pactul ecologic și finanțarea să nu fie doar uh, ecologică, ci și să fie suportabilă pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Patrizia Patriția Toia, vicepreședinte. Grazie, președinte, e buongiorno alla comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, doamnă comisar. Eu am două observații. În cadrul comisiei noastre, noi vă susținem. Știți că suntem aliații dumneavoastră. Prima observație. Dacă pachetul energetic actual nu evoluează, nu vom atinge niciodată obiectivele de decarbonizare pe care ne le dorim pentru 2050. Modelul trebuie să se schimbe. Este o nouă etapă care ne permite să mergem mai departe. Cred că Comisia trebuie să aibă un adevărat rol de pionierat, să așteptăm planurile naționale, să acționăm la, în urma acțiunilor statelor. Nu este suficient. Anumite state au dificultăți în a acționa și trebuie să fim mai proactiv, mai hotărâți să gestionăm mai riguros și mai proactiv încă o dată ceea ce se întâmplă. Apoi, saltul energetic trebuie să facem asta la nivel, ținând seama de calitate. Am mai vorbit despre asta și alți colegi. Uh, Poate că Orizont Europa, da, e o idee bună, dar nu este suficientă. Trebuie să lucrăm împreună. Toate activitățile din acest program trebuie să aibă ca obiectiv cooperarea și inovarea. Pentru că dacă această tehnologie nu este suficient de răspândită, nu ne vom atinge obiectivele. Asta îmi doresc eu. Știu că asta vă doriți și dumneavoastră. Suntem ambițioși, ceea ce este firesc și dacă vrem ca totul să uh, se întâmple așa cum trebuie, trebuie să mergem mai departe și să fim mai hotărâți. Mulțumim, doamna Mihailova de la Riniu. Mulțumesc frumos, doamnă comisar. Este foarte important în aceste vremuri de tranziție să cooperăm bine uh, Parlamentul și Comisia. Iar noi, la ITRE, vă asigur că vă suntem prieteni și vă uh, dorim să vă susținem pentru a uh, răspunde cerințelor foarte ridicate cu care ne confruntăm. Întrebarea mea are de a face, pe de o parte, cu aplicarea pactului ecologic intenționați să asigurați o mai bună sinergie și coordonare între diversele instrumente financiare pe care le are la dispoziție Uniunea pentru atingerea obiectivelor din pactul ecologic? Și, ca să fiu mai specifică, în uh, competențele noastre avem și Orizont Europa și facem tot ce putem să canalizăm uh, Orizont Europa către pactul ecologic. Însă există, evident, și alte instrumente. Există fondul de coeziune, fondul pentru dezvoltare rurală. Intenționați să uh, obțineți sinergii mai mari între aceste instrumente financiare ca să oferim oportunit- uh, mai multe oportunități? Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Cafi. Eu am o întrebare legată de energia, um, energie și clădiri. Colega mea, Teresa Griffin, a pus o întrebare similară. Dimineață, milioane de europeni se vor trezi în uh, clădiri reci și umede și trăiesc în uh, sărăcie energetică, vor avea de ales între mâncare și căldură, iar întrebarea cheie pentru următorii ani este cum rezolvăm această problemă. Avem performanța energetică în, în directiva privind uh, clădirile, în reformarea directivei, dar asta se adresează în principiu clădirilor noi și clădirilor publice. Cum vom îmbunătăți clădirile existente în sectorul privat și în sectorul public, da, uh, atunci când vorbim de închirieri și care este adesea uitat. Este parte cheie a tranziției echitabile. Și cred că o parte cheie a rolului dumneavoastră este să oferiți finanțarea, poate prin discuții cu diversele organisme, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, uh, deci poate ne puteți schița în câteva detalii cum veți aborda această problemă. Intenționați să aveți reglementări noi pentru clădiri sau poate vă veți concentra mai degrabă pe creșterea finanțării pentru ca această tranziție echitabilă să se întâmple. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna Maria Spirachi. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for having you here. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit din nou la noi. Foarte pe scurt vă voi întreba despre lista pe care a publicat-o deja Comisia în legătură cu anumite sume prevăzute pentru statele membre din mecanismul pentru o tranziție justă. Ne puteți să dea detalii suplimentare ca să înțelegem dacă acest mecanism este pe bază proporțională sau prim venit, primul servit și Aș dori de asemenea să primesc explicații suplimentare în legătură cu modul în care aveți de gând să umpleți golul financiar la proiectele pentru gaz, gaz natural, biogaz, gaz lichefiat după 2021. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, vicepreședintele Krasnodevski. Am două întrebări. Prima, se referă la planurile naționale. Pentru că în comunicarea Comisiei putem citi că în ele trebuie să se regăsească noul nivel de ambiție. Se va implica Comisia mai mult în formularea acestor planuri în viitor? Va influența Comisia aceste planuri mai activ? A doua întrebare se referă la faptul că citim în presă că Germania nu va reuși să atingă obiectivele de reducere a emisiilor anul acesta, angajamente pe care și le-a luat în 2009. Conform Agenției pentru Mediu, Ehm, în 2030 s-ar putea ca doar eh, Portugalia, Suedia și Grecia să-și atingă obiectivele. Ce faceți dacă niciun stat membru nu e capabil să atingă obiectivele? Revin la întrebarea domnului Buzek. Pentru că acum, dacă nici o, puta, o putere economică ca Germania nu e în stare să atingă obiectivele și doar trei țări sunt capabile să facă asta, dacă crește și mai mult nivelul ambiției, ce se va întâmpla dacă se dovedește că aceste obiective nu sunt realiste? Mulțumesc. Care cuvântul domnul Zarinio? Mulțumesc, doamnă comisară, pentru prezența dumneavoastră aici. Ca și colegii mei, Cred că trebuie să amintim că pactul ecologic trebuie să permită Europei să dea exemplu când vine vorba de decarbonizare și trebuie să construim piața unică a energiei. Aceasta funcționează, trebuie să funcționeze ca să nu mai existe insule <laughs> în cadrul sistemului de energie, să nu mai existe um, întârzieri în cazul uh, regiunilor ultraperiferice. Um, rețeaua trebuie să funcționeze fluid. Reglementarea pieței energiei, așa cum a spus colega mea, este un plan foarte ambițios, mai ales când vine vorba de interconectări și pentru a consolida lanțul de aprovizionare. Ce va face Comisia pentru a atinge aceste obiective de, legate de Uh, interconectare. Știu că tocmai ați început lucrările, dar propunerea concretă, mai ales în ceea ce privește Portugalia și piața europeană a gazului natural, a biogazului și a gazului pe bază de hidrogen. Ce, apoi, cum uh, ne putem asigura că statele membre vor avea mai multă ambiție și vor profita mai bine de fondul pentru o tranziție justă? Parlamentul a insistat mult în faza de trilog și pentru ca planurile naționale să fie rezultatul unei consultări, unei cooperări uh, cu uh, publicul. Uh, aceste planuri pentru tranziție justă vor urmări același model? Mulțumesc! Ok. Doamna Ernst. Mulțumesc, doamnă comisar. Cu toții suntem de acord că protecția climei, fără renunțarea la cărbune este o prostie și nici nu avem cum să atingem acest obiectiv. Avem 41 uh, de regiuni uh, Uh, miniere în Germania și în Polonia sunt cele mai importante și dacă ne uităm la acest uh, fond de tranziție echitabilă, care pare să fie așa un joben uh, din care să scoatem cu o baghetă magică bani, eu aș dori să știu cum vor arăta fondurile, deci cum vor fi împărțite ele între statele membre, pentru că deocamdată nu vorbim despre că, decât despre o formulă magică. Apoi, Uh, aceste mine uh, în întreaga Europa uh, cer tot timpul de daune. În Germania a fost un compromis în care se plătesc 4 miliarde de euro pentru închiderea minelor pe bază de cărbune. Știu că așa este și în alte țări. Întrebarea mea este, nu credeți că toate aceste pagube, aceste despăgubiri care sunt necesare, sunt pur și simplu deplasate și trebuie a să, să, să revizuim subvențiile astfel încât aceste despăgubiri să nu mai fie date, pentru că e o prostie. Este un subiect foarte important pentru noi. Și a doua întrebare pe care aș dori să o vă adresez uh, vizează energia nucleară, încurajarea ei. Ați spus ceva, dar uh, Cehia și Ungaria, de exemplu, au spus că uh, energia nucleară este o energie curată și deci va fi continuat să fie sprijinită. Cum putem să ne asigurăm că, într-adevăr, închidem și centralele nucleare și, deci, că nu uh, ne mințim, uh, încurajăm uh, centralele nucleare. Mulțumesc, domnul Grub. Domnul Marcus Piper. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu colegii socialiști. Pe mine mă preocupă foarte mult sărăcia energetică, competitivitatea firmelor noastre, finanțarea și așa mai departe. Noi am dorit însă să se facă și uh, uh, evaluare de riscă și evaluarea consecințelor, uh, noi uh, dorim să se ajungă la uh, neutralitate climatică până în 2050. Faceți, vă rog, evaluări a consecințelor și luați măsuri concrete în acest sens. Gazul, al doilea subiect, eu cred că trebuie să fim puțin mai optimiști pentru că uh, la un moment dat putem uh, să folosim uh, aceste uzine. Sunt investiții în infrastructură pe care o vom putea folosi și pentru hidrogen și pentru pilele cu combustie și așa mai departe. Deci nu putem să ne privăm de această infrastructură dacă vrem cu adevărat să facem tranziția ecologică. O ultimă observație. Vom avea nevoie de energie primară ecologică și o mă tem că în Europa nu vom reuși singuri. Deci, cu alte cuvinte, politica energetică trebuie să fie o uh, chestiune principală în politica noastră externă. Uh, în Africa de Nord, Uh, putem face cooperare cu multe țări și uh, totuși politica energetică trebuie să facă parte și din uh, politica de vecinătate. Este vorba de multe fonduri care merg în aceste țări și trebuie să ne asigurăm că asigurăm cooperarea pentru o aprovizionare cu energie din țări vecine și, doamnă comisar, în calitate de comisar pentru energie, vă rog să militați pentru o abordare mai puternică în politica externă pentru energie. Doamna Cumpula Natri acum. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Adri, pentru prezentarea foarte amănunțită. Se întâmplă multe, chiar dacă credeam că deja în um, în mandatul trecut am lucrat foarte mult, dar în uh, mandatul trecut obiectivul era 40%, acum obiectivul este 50% sau chiar mai mult. Este clar că um, trebuie să facem reguli mai stricte, altfel uh, nu vom fi credibili. Este evident că trebuie să ne propuneți uh, proiecte uh, legislative ambițioase. S-a vorbit de mai multe ori despre TNTE. Eu am nego- negociat facilitatea Connected Europe. E complicat să pui politicile în practică dacă întâi uh, facilitatea Connected Europe, după aceea regulamentul TNTE și așa mai departe. Uh, lucrurile trebuie să meargă mai fluent dacă dorim să atingem noile obiective, ca să nu finanțăm ceva ce deja este în pierdere de viteză. Vedem că apar noi tehnologii. De ce Uh, dacă există tehnologie mai bună și mai ieftină, de ce să finanțăm tehnologii învechite? Nu trebuie să finanțăm lucruri care nu sunt uh, viabile pe piață, pentru că piața știe foarte bine acest lucru. Eu cred că trebuie să folosiți acest principiu și în planurile naționale de acțiune. Sunt sigură că toate statele membre pot să acționeze și astfel vom înțelege mai bine problemele din diferite state membre, dar și vom arăta că nu e adevărat că e imposibil să se facă anumite lucruri. Și pentru clădiri, eu sunt raportor din umbră, pe, uh, am fost raportor din umbră în uh, mandatul trecut pentru clădiri, pentru performanța clădirilor și știu că se pot face mult mai multe. Și nu doar proprietarul casei sau familia care trăiește în casă poate să facă ceva, poate să o facă uh, cartierul și așa mai departe. Deci e nevoie de soluții uh, durabile pentru energie și de un, un comisari ambițioși.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 energiatehokkuudelle ja liikenteen biopolttoaineille annetaan jotkut selvät koko unionia koskevat tavoitteet ja jaetaanko näitä de biocombustibili în transporturi um, și întreaga Uniune Europeană, scuzați, și aceste obiective vor fi împărțite în toate statele membre atunci când am hotărât să împărțim obiectivele naționale pentru 2030. Deci, iată, împărțirea poverii versus ETS, cum va funcționa sistemul și veți stabili obiective naționale pentru, um, uh, pe fiecare tip de obiective de, pentru 2030? Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară, după cum știm cu toții, industria reprezintă 20% din gazele cu efect de seră în Uniunea Europeană și consumă 30% din energia finală folosită în UE activitățile industriale, cum ar fi uh, cele chimice și oțelul, sunt văzute ca importante pentru economie și societate, dar sunt și recunoscute ca fiind uh, sectoare cu consum intens de energie. Pentru a atinge uh, neutralitatea climatică în 2050, cel târziu, sau și mai bine în 2040, emisiile din aceste sectoare trebuie să fie reduse astăzi și pe, având în vedere că ciclurile de investiții sunt atât de lungi și nu dorim să se facă investiții în active deja sortite pierz, uh, pierzaniei. Și strategia industrială e clar că trebuie să fie una ecologică, foarte clar ecologică. Și astăzi aș dori să vă întreb ce măsuri concrete veți lua pentru pentru uh, tehnologiile ambițioase ecologice să fie adoptate de sectorul industrial? Ce veți face la nivel de uh, standarde pentru um, a-i uh, pentru a stimula energiile care consum, uh, sau tehnologiile care consumă mai puțină energie și care au emisii scăzute. Pregătiți soluții care să aibă cel mai mare potențial pentru a obține reducerile cele mai rapide, uh, începând cu opțiunile fără regrete. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Marinescu, care este și coordonator PP Pelatran. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Commissioner, thank you very Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră din această dimineață. A spus multe lucruri pe care le sprijinim, cu siguranță. Și trebuie neapărat să apărați aceste priorități în fața celorlalți comisari care lucrează la pactul ecologic. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de partea legată de energie. Ați menționat și gazul intervenția dumneavoastră. După cum știți, în fondul pentru o tranziție justă nu se permite finanțarea, uh, producția, asta pot să înțeleg, combustia pot să înțeleg, dar distribuția nu pot să înțeleg, pentru că distribuția poate să ajute industria, poate să ajute uh, încălzirea cartierelor și încălzirea clădirilor Ați vorbit despre sărăcia energetică, nu? Puteți să comentați uh, acest principiu și uh, modul în care în cadrul Fondului pentru Tranziție Justă se poate finanța proiecte măsar, măcar pentru distribuirea gazului? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul González Casares. Mulțumesc, doamnă comisară, pentru prezență și pentru faptul că ne-ați prezentat planurile dumneavoastră de viitor, care până acum au fost destul de generale. S-a prezentat Pactul Ecologic European, pe care îl sprijinim. Aș dori să spun domnului Casnodeschi că uh, Spania își va face uh, lecțiile până în 2030. Nu vă faceți probleme pentru noi. Eu sunt interesat mai ales de nevoia de integrare, de interconectare, despre care a vorbit și domnul Zorinio. Este, acesta este esențială și, pe de altă parte, trebuie să integrăm toate sectoarele pentru a găsi sinergii și pentru a folosi întregul potențial al tuturor sectoarelor pentru a ne atinge obiectivele. În cadrul strategiei de integrare sectorială inteligentă, dincolo de Uh, anumite elemente pe care le-ați menționat deja, ce măsuri se vor lua și în ce sectoare? Fondul pentru o tranziție justă este ecologic în momentul de față, dar nu credem că este atât de just. De ce? Există regiuni și țări care deja au intrat în tranziție și care nu au fost incluse și uh, sunt ajutate altele care nu și-au făcut tocmai treaba. Ar trebui incluse și acestea prime, din, din prima categorie. Apoi, vom avea a cincea listă cu uh, TNE. Dacă pe această listă se va ține cont de schimbarea regulamentului. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Marie Toussaint de la Versi. Îi mulțumesc uh, colegei mele că îmi lasă locul. Eu a trebuit să votez la Envy, așa că colega mea a indicat uh, pentru mine, a cerut cuvântul. Aș dori să mă concentrez pe rolul cetățenilor. Și mulțumesc, domnule Simpson, că ați menționat faptul că punctul, punerea în aplicare a pactului uh, um, pachetului pentru um, energie ecologică include un fel de magna carta pentru uh, consumatori, pentru populație, pentru comunități și comunitățile care își produc propria energie trebuie să aibă dreptul să facă comerț cu această energie în cadrul, uh, în vecinătatea lor imediată. Uh, Bloomberg, care nu este tocmai o organizație pro mediu um, analizează cifrele și spune că probabil în 2027 deja electricitatea din energii regenerabile va fi mai ieftină decât uh, funcționarea termocentralelor actuale. Cred că este crucial să dăm cetățenilor oportunitatea să participe la această tranziție, deci aș dori să știu ce măsuri veți lua pentru a vă asigura că statele membre vor pune cu adevărat în aplicare drepturile cetățenilor uh, Veți organiza conferințe, veți oferi modele, ce veți face? Mulțumesc! Thank you, Madame Paulus. Mulțumesc, domnule Paulus. Domnul Rus de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Până acum, nimeni nu mi-a explicat cum vom produce, uh, cum vom oferi uh, energie um, doar din uh, vânt și energie solară. Hidrogenul nu e o sursă de energie, e doar un vehicul, un, tras, un transportator de energie. Avem doar mulți bani de cheltuit și se dorește eliminarea combustibilor fosili fără să există o alternativă bună. Eu aș spune, trebuie să, începuți întâi, să începeți întâi să faceți o evaluare de risc. Când putem aștepta rezultatele unei astfel de evaluări? Mulțumesc, doamna Catalin Ceh, de la Riniu. Mulțumesc, doamnă comisară. Schimbările climatice sunt provocarea generației noastre și mă bucur că vom colabora pentru a ajuta pe cetățeni și să ajutăm uh, planeta în urma intervențiilor multor colegi, sunt și eu un pic uh, îngrijorată că chiar dacă vom avea nevoie de fiecare euro pentru a finanța tranziția verde, Eh, vom eh, risipi bani pe eh, proiecte de infrastructură de gaz care vor fi învechite și nu vor fi bune la nimic la un moment dat. Aș dori să vă rog să faceți tot ce puteți pentru a acționa rapid ca să nu cheltuim banile, banii, banii contribuabililor pe proiecte care nu contribuie la ambițiile noastre climatice. O altă întrebare în legătură cu energiile regenerabile, în planurile Comisiei, uh, Uh, și în lista de proiecte de interes general este clar că ele vor fi esențiale pentru tranziție. Dar în statele membre în care energiile, uh, um, unde există um, bariere în accesul la piață, uh, sau când pur și simplu sunt interzise anumite tipuri de energie. De exemplu, în Ungaria este practic virtual, aproape interzisă energia eoliană. Nu se poate obține energie ieftină uh, și pentru uh, consumatori. Aveți de gând să evaluați barierele la accesul la piață în statele membre cu recomandări în legătură cu evitarea lor? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Heisel la SCD. Mulțumesc! Voi vorbiți limba slovacă. Doamnă comisară, am ascultat toate întrebările, le-ați ascultat și dumneavoastră și veți, vă, vă veți da seama că există o divizare între cei care consideră că energia lucrară poate juca un rol uh, important și mm, în pe de altă parte, state membre, unele state membre consideră că nu trebuie să folosim uh, fonduri europene pe infrastructura de gaz. Alții consideră că această infrastructură poate fi ușor adaptată pentru a fi apoi folosită pentru distribuirea unui gaz mai ecologic. Deci uh, primim tot felul de informații de la lobbyiști dar avem nevoie de un studiu de impact independent realizat de comisie care să ne spună exact dacă această infrastructură poate fi folosită, readaptată ușor în viitor. Dacă da, de ce nu includem și gazul în lista de proiecte de interes? De ce să nu le finanțăm parțial? Înțeleg pe colegii care consideră că cheltuim bani uh, pe lucruri care vor dispărea, dar poate că nu va fi așa pentru că noi acum uh, vom crea tendință pentru următorii 20 sau 30 de ani. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Nibler? Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamna comisar. Am o întrebare care mă preocupă. Uh, mă gândesc la numeroasele dezbateri pe care le vom avea cu privire la pactul electologic. Cum puteți dumneavoastră ca și comisar să exercitați influența astfel încât curentul să rămână la prețuri abordabile? Vom avea tranziții foarte importante Uh, o adevărată revoluție, dar trebuie să ne asigurăm că această transformare, care necesită foarte multă energie, nu înseamnă prețuri uh, imense pentru consumatori. Și vă rog să vă gândiți la acest lucru și s-a mai propus acest lucru, vă rog și eu pe dumneavoastră sau pe colegii dumneavoastră comisari să faceți uh, evaluări de impact, uh, de impact uh, ale consecințelor, astfel încât pentru fiecare măsură adoptată să nu cunoaștem doar efectele ecologice, ci și influența asupra pieței muncii și asupra competitivității economiei noastre. Mulțumesc! Thank you so much, Madame Nibler. Mulțumesc, doamnă Nibler, domnul Corau. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă comisară. Aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte importante care trebuie abordate dacă Comisia dorește să fie serioasă când vine vorba de pactul ecologic. Mai întâi, rolul și intențiile industriei energiei. Acum două săptămâni, o firmă germană, în ciuda impresiei publice, a investit uh, în cărbune în Australia. Sunt lucruri uh, despre care vom uh, auzi din nou și din următoarele luni. Pentru un uh, pact ecologic ambițios, trebuie să, promo- să promovăm firmele care investesc cu adevărat energia ecologică și să evităm astfel de obligații contractuale. Ce veți face pentru uh, a încuraja acest uh, comportament? Apoi, infrastructura de gaz este deja suficient capabilă să răspundă nevoii de gaz în uh, Uniunea Europeană, chiar și dacă există probleme de aprovizionare. Dar ieri, doar 17 din 72 de deputați au votat pentru un veto împotriva acestei liste. De ce uh, nu revizuiți lista de proiecte de interes comun și uh, criteriile pentru această listă? Tot întreb, unde e ambiția? Avem nevoie de mai multă ambiție pentru a, a promova obiectivele noastre ecologice. Mulțumesc. Ultimele trei intervenții. Domnul Blos de la Verzi, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisară. După cum știți cu toții, atunci când facem evaluări de impact, ele au obiectivul de a evalua de ce obiective avem nevoie pentru 2030. Aceste evaluări de impact se bazează pe planurile naționale de climă și energie. Avem atât de multe țări care nu au trimis încă planurile lor naționale. Are acest lucru un impact asupra calendarului dumneavoastră privind evaluarea de impact și au un impact asupra momentului în care veți spune clar care va fi obiectivul pentru 2030. Apoi, în legătură cu hidrogenul, tot vorbim despre hidrogen și există cereri din diverse sectoare. Știm de asemenea că pentru a crea hidrogen ecologic e nevoie de multă energie și uh, capacitățile necesare pentru a crea acest hidrogen ecologic pe care îl cere uh, sectorul transportului, de exemplu, încă nu există. Aveți uh, um, estimări în legătură cu uh, cantitatea de hidrogen ecologic necesar pentru această tranziție și de unde va veni? Apoi, uh, prim vicepreședintele Comisiei, Franz Timmermans, vorbește despre criza climatică ca fiind un meteorit care va lovi Pământul peste 30 de ani și că trebuie să facem totul pentru a preveni impactul. Credeți că o reducere emisiilor cu 50% până în 2030 este suficientă pentru a evita impactul meteoritului? Madame Elena Li. Mulțumesc, doamna Elena Liții de la ID. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisară. Eu am fost aleasă de curând, deci abordez uh, subiectul uh, cu interes și pentru că tema energiei este una transversală în multe dosare de care ne ocupăm și când vine vorba de orizont și când vine vorba de alte lucruri și văd că societatea civilă este foarte interesată de subiectul energiei în general. Am impresia că mm, în mulți colegi aici doresc să se facă un studiu de impact. Eu cred că e important acest lucru pentru că deciziile pe care le vom lua noi în calitate de colegiuitor în uh, tot felul de domenii vor trebui să fie confirmate de un document care să ne ajute să facem aceste alegeri, pentru că fondurile pe care dorim să le investim uh, sunt importante. Dincolo de aceste observații generale, am o întrebare specifică. În acest context, uh, al pactului ecologic și având în vedere ceea ce s-a spus astăzi, care este rolul și atenția pe care o va acorda Comisiei comunităților energetice? Pentru că există unele mișcări în diverse zone, în diverse regiuni și în țări care nu au primit, nu au aplicat uh, directiva, care va fi uh, legătura, interacțiunea între comunitățile energetice și în legătură cu toate acțiunile posibile la nivel tehnic uh, și uh, uh, pentru entitățile private. Mulțumesc. Are, doamna, are cuvântul doamna Marie Toussaint acum. Mulțumesc. Repet întrebarea mea. Mă bucur că regulamentul TNE va sosi în curând. Întrebarea care se va, fi, se va pune va fi cea a transparenței în negocieri în legătură cu această listă de proiecte de înțeles comun. Știm că veți începe în curând discuțiile privind proiectele de pe a cincea listă. Ar fi bine să intre în nouă aplicare a regulamentului TNE puteți să ne confirmați acest lucru și care este calendarul când ne veți ține informați de modul în care avansează discuțiile în legătură cu această listă, proiectele care pot fi prezentate, proiectele care vor pune probleme, cum vă putea ajuta. Și o altă întrebare, tot în legătură cu transparența, este locul ENSOG în acest dispozitiv. Vă veți baza și pe alte criterii și ce relații veți avea cu acest ENSOG? Mulțumesc, doamnă Tusa. Are cuvântul domnul Fuxland. Thank you. And thank you, Kadri, for your good words. Mulțumesc, mulțumesc, Kadri, pentru implicarea și cuvintele încurajatoare. PP-ul te-a încurajat să optezi pentru 50% și nu pentru 55%, iar din perspectiva socialiștilor noi nu suntem de acord. Noi cred că ar trebui asta să vizăm, 55% reducere, pentru că e minimul pe care, îl putem, pe care trebuie să-l atingem pentru a respecta acordul de la Paris pe care noi l-am semnat, pe care guvernul tău l-a semnat și pe care UE îl sprijină. Deci 50% nu reflectă acordul de la Paris și spunem asta sus și tare împreună cu uh, majoritatea grupurilor de la pe, pe partidul de la um, Parlamentul European. Și deci te rog uh, să ții cont de această sugestie. Apoi, în legătură cu regulamentul TEN E pe care uh, l-ai menționat și care va fi revizuit. Eu sunt uh, îngrijorat și cred că trebuie să îl uh, adoptăm cât mai repede pentru că am adoptat această listă de proiecte de interes comun cu 29 de proiecte pentru gaz. Știm că gazul este un combustibil de tranziție, dar trebuie să nu rămânem în această capcană a hidrocarburilor pentru următoarea decadă. Și dacă nu mă înșel, în câțiva ani vom adopta a cincea listă cu proiecte de interes comun. Deci trebuie să ne asigurăm că sprijinim uh, sursele regenerabile. Vei uh, propune revizuirea regulamentului TNE pentru a influența această a cincea listă PIC. Mulțumesc! Din greșeala noastră, ultima interven intervenție, domnul Grosaș de la Riniu. Doamnă comisar, eu sprijin această tranziție spre neutralitate climatică, dar având în vedere că toate aceste măsuri au uh, o influență asupra uh, întregilor uh, aspecte ale vieții moderne, aș dori Comisia să facă un plan holist în legătură cu cum putem atinge aceste obiective. După cum știm că doar un sistem uh, la scară mică de furnizare de energie poate avea un impact astfel încât să ne permită să ne menținem uh, societățile și economiile noastre. Veți avea un astfel de plan sincronizat la nivel uh, european, la nivel de state membre, și uh, cel puțin cu vecinătatea imediată, pentru că ce se întâmplă sistemele energetice în vecinătate și în europeană uh, are influență reciprocă. Deci pentru noi e importantă această evaluare și acest proiect holistă și să veniți cu un uh, proiect foarte clar cum vom putea face, pentru că indiferent de obiective 50 sau 55, trebuie să avem un plan de acțiune și să nu creăm uh, probleme pe partea de furnizare de energie. Mulțumesc! Iată, multe întrebări uh, v-au fost adresate, 27 de colegi au luat cuvântul, multe chestiuni sunt transversale. În unele intervenții, precum cele legate de obiectivele climatice sau tranziția energetică sau lista mm, PIC, le-am discutat toate aceste aspecte și la ședința din decembrie și am hotărât să revizuim uh, legislația. Aceasta a fost concluzia, dar există și alte întrebări la obiect. Avem timp. Dacă vreți, puteți uh, vorbi timp de 15 minute și dacă aveți uh, întrebări suplimentare uh, sau dacă vreți să răspundeți direct colegul, colegilor, sunteți libere să o faceți. Aveți cuvântul. Îmi plac aceste ședințe în care putem să avem schimburi de opinii pentru că constatăm că pozițiile noastre sunt diferite, fiecare reprezintă un grup politic, dar fiecare vine și dintr-un stat membru. Politica energetică este una dintre cea mai importantă pentru cetățenii noștri, este practic cea mai aproape de cetățean. Sigur, trebuie să avem grijă de planetă și de uh, mediul înconjurător, dar sunt de acord că trebuie să ne asigurăm și că sursele de energie sunt sigure și că prețurile sunt uh, uh, abordabile atât pentru consumator cât și pentru firme. Domnul Jerzy Buzek uh, mi-a pus mai multe întrebări. M-a întrebat dacă sunt sigură că majorarea acestui procent privind reducerea uh, gazelor cu efect de seră la 50 sau la 55% dacă mi se pare că atingerea acestui obiectiv este fezabilă. Ce vă pot eu spune este că suntem uh, pe o poziție avantajată doar de la plecare. Dacă implementăm tot ce am hotărât în domeniul uh, energiei, atunci vom reduce cu 45% aceste emisii, doar adoptând aceste măsuri. Mulți m au întrebat dacă nu ar fi mai bine să așteptăm uh, planurile naționale energetice. Planurile care încă nu au uh, ajuns în forma finală uh, decurg sau sosesc că după o negociere foarte dură, guvernele au propus planurile provizorii și multe state membre au hotărât să vizeze obiective chiar mai ambițioase, atât în ce privește sursele regenerabile de energie, cât și eficiența energetică. Dar după aceea intervin procedurile naționale. Deci s-a luat decizia de majorare a obiectivului, dar după aceea documentul respectiv trebuie să fie adoptat uh, în Parlament sau de către guvern. Și deci, bineînțeles că trebuie să ai un plan de acțiune foarte clar. Cum, uh, dacă, de exemplu, elimini treptat hidrocarburile, cum asiguri aprovizionarea cu energie? Că vorbim de, uh, uh, de, de gazuri de șist, de turbă sau de lignit obiectivele noastre mai ambițioase necesită contribuția și altor sectoare. Bineînțeles că putem face ceva la nivel uh, european. Sigur că uh, pactul ecologic uh, pune accentul pe integrarea sectorială în domeniul transporturilor, în, în uh, domeniul încălzirii și al răcirii și cum putem Uh, ajuta sursele regenerabile să intre în industrie, în zonele în care electrificarea nu se poate face atât de ușor. În acest an vom discuta foarte mult de hidrogen, pentru că hidrogenul ne poate ajuta foarte mult în uh, tranziția ecologică. Uh, hidrogenul uh, regenerabil poate sprijini infrastructura uh, de electricitate. Ne va ajuta și să sprijinim cuplarea sectorului, decarbonizarea transporturilor, de exemplu. Deci, poate uh, asigura transportul rutier, uh, feroviar și așa mai departe. Acestea sunt câteva prime inițiative uh, în care trebuie să ne implicăm foarte mult. M-am întâlnit uh, cu mulți uh, dintre dumneavoastră și și în bilateral mi-ați uh, pus o întrebare legată de interconectare și sunt de acord că infrastructura electrică este foarte importantă pentru că ea ne uh, permite să folosim sursele regenerabile dar poate fi folosită și în țările cu Uh, piețe ale electricității mai mari în folosul consumatorilor. Și de aceea este foarte important ca toate hotărârile care deja au fost luate să fie, uh, să fie puse în aplicare. De asemenea, trebuie să uh, uh, uh înlesnim și interconectarea cu exteriorul Uh, pragul minim este de 75%, deci uh, statele membre care nu uh, sunt gata să atingă acest obiectiv trebuie să o facă cât mai repede cu putință, în următorii 5 ani. Și mă voi asigura că planurile de acțiune sunt implementate corect, astfel încât anual folosirea interconectorilor sporește. Apoi, subvențiile, subvențiile mai ales pentru termocentrale trebuie să fie uh, Uh, limitate, să nu fie acordate cât acolo unde e nevoie. S-a spus că în anumite domenii, eliminarea cărbunelui se poate face mai ușor dacă, dacă cărbunele este înlocuit uh, de gaz natural. Dar că nu poți folosi bani de la uh, pactul ecologic pentru a finanța această tranzi tranziție, dar avem și alte fonduri structurale care ne pot ajuta la, în Uh, la agentul termic uh, urban. Știm că și BEI a luat decizii în acest sens, dar sunt câteva excepții de ce pentru încălzirea urbană. În legătură cu finanțarea proiectelor de gaz sau care ar fi rolul viitor al gazului în această tranziție? Această listă PIC cu numărul 4 a fost propusă de către comisia anterioară pentru ca până în 2050 să ajungem la neutralitate uh, climatică. Și, uh, într-adevăr, putem să decarbonizăm uh, sectorul gazului, dar și industria și transportul. Sigur, sunt uh, domenii mai greu de electrificat. Dar vom încerca să folosim uh, gazul natural uh, lichefiat, LNG-ul, în acest sens. Am discutat deja despre a cincea listă cu proiecte de interes comun, dar voi repeta ce v-am promis în decembrie. Mulțumesc Parlamentului pentru implicare și vom continua dialogul politic și voi implica Comisia ITRE de-a lungul acelui, acestui proces pe aspecte cheie pentru această listă. Identificarea uh, nevoilor la nivel de regiuni, și evaluarea proiectelor candidat în funcție de aceste nevoi. Uh, cu regulamentul TNE, știți că munca pentru a cincea listă a început deja, și deci putem uh, îmbunătăți evalua, uh, deci, um, evaluarea în funcție de criteriile de durabilitate, de sustenabilitate. Această evaluare trebuie să fie finalizată în 2020 și uh, vom folosi această evaluare pentru uh, lista PIC 5. M-au fost puse mai multe întrebări în legătură cu sărăcia energetică, pentru că în diverse state membre există sisteme de încălzire a locuințelor foarte diferite. Și e adevărat, trebuie să găsim o soluție viabilă pentru casele uh, închiriate, de exemplu, sau pentru blocurile de locuințe. Există specificități în fiecare state membre, există de asemenea și un cadru juridic specific fiecărui stat membru, dar putem ajuta uh, comunitățile de locuințe prin schimbul de bune practici și asta vom și face. Sigur că și izolarea și renovările deja, care au fost deja anunțate vor viza mai ales uh, sectorul locuințelor pentru, pentru că 40% din consumul de energie vizează sectorul uh, încălzirii și al răcirii. Și astfel vom avea de câștigat în două domenii. În primul rând, vom obține finanțare suplimentară pentru că creditele și finanțarea nu sunt suficiente deocamdată și, de asemenea, va înlătura uh, obstacolele principale în calea uh, renovării și a construirii. Deci, vom reuni sectoarele uh, construcției, uh, deci arhitecții, inginerii, autoritățile locale, pentru a identifica stimulente uh, și pentru a crește rata de inovare, de renovare. Vom acorda atenție renovării în domenii cu valoare adăugată, precum școli sau spitale, pentru că prin uh, economiile de energie în aceste instituții vom obține câștiguri și pe partea sănătății umane, dar și pe, pentru locuințele sociale și apartamentele închiriate. Deci aici vom folosi bune practici. Există, s-a dovedit deja că dacă renovezi uh, un bloc de locuințe care a fost construit în, 80, în anii 80 în estul Europei, se pierde uh, mai puțin de 40% de energie, din energie ceea ce se reflectă, bineînțeles, pe factura la curent. Apoi, în legătură cu fondul de tranziție echitabilă, faptul că nu este un joben cu o formulă magică care va rezolva toate problemele. Nu e așa, dar este un ajutor suplimentar pentru regiuni care se află într-o poziție mai uh, dezavantajată uh, față de regiunile care nu depind de hidrocarburi. Știți că pe vremuri fiecare tranziție a avut implicații, adică unele regiuni au rămas întotdeauna în urmă, dar obiectivul nostru de această dată este ca acest uh, pact ecologic să ne permită obiectivele ambițioase ajutând în același timp acele ă, regiuni ă, să creeze locuri de muncă, de exemplu, ă, ajutând guvernele sau regiunile să financeze anumite acțiuni pentru a evita pierderea de locuri de muncă, mai ales în aceste regiuni. Pentru că știm că energia verde creează locuri de muncă, dar în alte uh, zone geografice. Deci cu fondul de tranziție echitabilă asta înce încercăm uh, să facem, să-i ajutăm pe uh, lucrători să se uh, reconvertească și să ajutăm industriile mai puțin poluante să producă. acolo unde va fi mână de lucru în uh, anii viitori. Și bineînțeles că uh, primii șapte ani sunt foarte importanți. Obiectivul nostru este să ajungem în 2050 din uh, perspectiva de astăzi, 2050 e la fel de departe ca și anii 2090, 1990, îmi cer scuze. Deci trebuie să facem foarte multă cercetare și inovare pentru a folosi toate uh, soluțiile tehnologice pe care le putem uh, uh, găsi. Pentru a mă întoarce acum la acest obiectiv ambițios, repet că practic tot ce facem aici în Europa, în UE, împreună cu parlamentele uh, și guvernele naționale, toate măsurile noastre sunt foarte importante. Și noi vom fi un exemplu, un model. Dar avem nevoie și de parteneri uh, care să împărtășească uh, viziunea noastră. Și de aceea dialogul uh, privind energia cu partenerii noștri strategici este foarte important. Chiar în acest an intenționăm să avem un astfel de dialog pe energie cu SUA, Japonia și China. Ne vom întâlni de asemenea cu Uniunea Africană și m-ați întrebat m-ați întrebat ce vom face cu statele din Balcanii de Vest. E important ca vecinătatea noastră apropiată să Uh, ia și ia măsuri de decarbonizare a industriei și deci președinția croată a uh, selectat printre prioritățile sale inițiativa privind insulele curate. Deci vom coopera strâns și cu președinția croată. și vom încerca să găsim uh, cât mai mulți parteneri care împărtășesc uh, punctul nostru de vedere. Mulțumesc pentru atenție și aștept uh, cu nerăbdare viitoarea întâlnire a întâlnirii cu dumneavoastră, ori bilateral, ori în această formulă. Mulțumesc! Thank you, thank you very much, Commissioner Indy. Mulțumim frumos, doamnă comisar, pentru prezentare, pentru răspunsuri și așteptăm cu nerăbdare o cooperare strânsă cu dumneavoastră, atât bilateral, la diverse evenimente, cât și, evident, vă mai invităm la comisia noastră pentru că avem multe lucruri de făcut împreună. Dragi colegi, în trei minute începem audierea privind programul Orizont. Așadar, cei care sunt interesați și vor să participe la ea să aibă doar puțină răbdare, îi rog. Pe ceilalți îi rog să iasă din sală în liniște. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și pentru participarea activă. Dear colleagues, uh, if... Dragi colegi, dacă sunteți gata, vă propun să începem, pentru că ne așteaptă prezentări foarte interesante și sunt sigur că vor fi și multe intervenții, dat fiind subiectul care este foarte, foarte important pentru noi și pentru Europa. Așadar, doresc să urez un călduros bun venit uh, distinșilor noștri oratori. Avem șase oratori și în numele Comisiei ITRE le adresez uh, un călduros bun venit. La fel, bun venit și publicului și le mulțumesc uh, colegilor de la ITRE pentru prezență. Continuăm ședința de astăzi cu audierea publică intitulată Planificarea strategică a programului Orizont Europa, misiuni și parteneriate. Ne vom axa pe misiuni și parteneriate în contextul planificării primului plan strategic pentru cercetare și inovare Um, program cunoscut drept Orizont Europa. După cum știți, poziția Parlamentului este una solidă și um, ambițioasă în ceea ce privește Orizont uh, Europa, dat fiind rolul esențial al acestuia către o tranziție în durabil, tranziția către un viitor durabil, precum și obiectivele noastre ambițioase pentru pactul ecologic și alte obiective extrem de importante, cum ar fi digitalizarea și îmbunătățirea tehnologiilor și solicităm uh, din nou uh, un buget oficial pentru uh, Orizont Europa. Inițial am solicitat 120 de miliarde cu aproape 20% mai mult decât propunerea inițială a Comisiei Europene. În plus, uh, Comisia ITRE organizează schimburi regulate cu cei uh, care se ocupă de aplicarea programului Orizont Europa. Avem un interes deosebit în misiuni, pentru misiuni și parteneriate și știm că primele luni ale acestui nou an 2020 reprezintă momentul cheie pentru definirea lor. Misiunile reprezintă o nouă funcție a programului Orizont uh, Europa, care nu a existat în programele cadru anterioare. Am discutat foarte mult despre misiuni și când am dezbătut, uh, modificat și adoptat uh, texte legislative și de asemenea în toate discuțiile pe care le-am avut, însă suntem nerăbdători să vedem cum vor funcționa. Așteptările sunt mari, domeniile de aplicare ample și de aceea suntem foarte bucuroși să auzim cum funcționează două din cele cinci misiuni, cancer uh, și orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic. Să vedem care sunt activitățile lor, lor, care sunt provocările. Parteneriatele sunt instrumente ce au început în cadrul FP7 sunt inteligente și vor lua forme diferite în cadrul programului Orizont Europa, instituționale, uh, public-private sau private. Avem aproape două ore la dispoziție pentru această audiere. Fiecare orator din cei șase are maxim 8 minute la dispoziție pentru prezentarea sa, după care um, eurodeputații sunt invitați să ia cuvântul. Evident, vom da cuvântul mai întâi celor două persoane responsabile pentru Orizont Europa și apoi um, raportorilor din umbră care au prioritate în rândul colegilor. Însă să fim foarte atenți la timp, fiindcă vreau să primim cât mai multe intervenții cu putință. De asemenea, la sfârșitul fiecareia dintre cele două sesiuni, oratorii vor avea și timp să răspundă câte 5 minute fiecare. Acestea fiind spuse, Aș dori să încep uh, cu prima rundă, uh, cei doi vorbitori uh, despre misiuni și um, intervențiile lor vor fi urmați de întrebări din partea vorbitorilor, de schimbul de opinii, după care urmează partea a doua cu ceilalți patru oratori, încheiind, evident, cu a doua rundă de intervenții din partea membrilor Comisiei ITRE. Începem cu misiunea. Așadar, Primul orator de astăzi este uh, profesoara Christine Chamien, vicepreședinte al uh, Consiliului uh, de Misiuni pentru Cancer, profesor de hematologie la Paris uh, și dat fiind interesul uh, fiecărui cetățean pentru acest subiect, uh, eu am susținut foarte mult această emisiune împreună cu mulți colegi uh, și suntem încântați că vă avem astăzi aici pentru a ne prezenta activitățile misiunii, astfel încât vă dau imediat cuvântul. Vă mulțumim frumos! Mulțumim frumos, uh, domnule președinte, distinși membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Aș vrea mai întâi să profit... Președintele întrerupe microfonul, vă rog, la dreapta. În regulă, profit de acest prim moment pentru ca în numele membrilor uh, Consiliului nostru și al președintelui, care nu a putut fi astăzi aici, să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră um, munca noastră de până acum și, dacă avem timp la sfârșit, și provocările și nevoile noastre în viitor. De ce cancerul? Cifrele vorbesc de la sine și aici vă arăt două tipuri de cifre. Primele se referă la noile cazuri uh, de cancer diagnosticate, care se proiectează că vor crește cu peste 20% până în 2035 și se așteaptă ca aceasta să fie principala cauză a mortalității în 2030. Pentru a putea schimba aceste cifre avem nevoie de o nouă dimensiune și suntem recunoscători pentru programul Orizont uh, Europa care oferă această nouă dimensiune prin stabilirea misiunii pentru cancer și a Planului de Acțiune European pentru Cancer. Această nouă dimensiune oferită de președinte și de noua comisie se referă la două măsuri complementare care sperăm să intre în sinergie cu programul de lucru al uh, Orizont Europa cele cinci uh, misiuni, uh, cele cinci domenii ale misiunii sunt diferite și toate se referă la cancer ele, procesele uh, pe care se bazează ele sunt um, similare. Misiunea uh, are 15 membri, ca toate celelalte misiuni avem un președinte, Walter Ricciardi și eu, vicepreședinte, și 15 membri cu o expertiză foarte vastă, de la um, uh, oameni de știință, la biologi, la oameni de imagine, uh, industria și inovatori, uh, pacienți, asociații ale pacienților, ONG-uri și uh, instituții internaționale. Ca toate misiunile și noi avem o adunare generală. La noi numărul lor este de 30, 26 de persoane, fiecare având expertize diferite. Președintele adunării generale este și președintele uh, misiunii. Adunarea generală oferă un uh, context solid, idei suplimentare, cunoștințe și expertiză și ajută uh, membrii Consiliului Misiunii să definească angajamentul factorilor interesați și practic al cetățenilor. Metodele noastre de lucru, realizările și viitorul calendar uh, sunt subiecte pe care o să insist puțin mai mult. Activitățile noastre au fost determinate de motivul creării acestei misiuni. Aș dori să le parcurg încă o dată împreună cu dumneavoastră. De ce au fost create aceste misiuni? Ele au fost uh, create pentru a oferi o direcție cercetării și inovării uh, europene în soluționarea problemelor presante ale societății și producția de rezultate tangibile pentru cetățeni. De asemenea, pentru a implica cetățenii și factorii interesați mai îndeaproape în stabilirea priorităților de cercetare, dar nu doar. Știm că avem nevoie de acces egal pentru toată lumea în Europa la cele mai bune resurse de inovare și cercetare, resurse generale globale și know-how global pentru uh, tratarea cancerului. O misiune, și aceasta este ultima mea definiție, stabilește obiective definite cu ținte specifice ce trebuie atinse într-un obiectiv într-un timp uh, clar. Acest uh, element este important pentru noi. Această metodologie este necesară pentru a maximiza impactul investițiilor când abordează provocări globale și pentru a facilita înțelegerea uh, de către cetățeni a valorii investițiilor și pentru a produce totodată rezultate tangibile pentru cetățeni. După cinci luni de lucru la uh, Consiliul uh, Misiunii pentru Cancer, am ajuns la un consens. Obiectivul nostru principal va fi acela de a salva vieți și de a oferi calitate vieții pacienților suferind de cancer. Pentru a atinge acest obiectiv am stabilit acțiuni specifice în patru domenii diferite. Cunoștințe mai bune, prevenire, tratamente optimizate, creșterea calității vieții. Aici, la ITRE, Bănuiesc că membrii comisiei sunt sensibili la partea privind cercetarea și inovarea. Nu doar uh, în ceea ce privește creșterea cunoștințelor, ci și în prevenție, tratamente optimizate sau creșterea calității vieții, pentru că vorbim de cercetare în toate aceste sectoare. Am identificat totodată acțiuni transversale, cuvinte cheie care sunt esențiale și în cele patru domenii. Sigur, trebuie să fim foarte atenți la bogăția ecosistemului nostru și să profităm de transformarea digitală și de partajarea datelor. Egalitatea accesului uh, este esențială pentru noi. Acces la îngrijire și tratament, acces la screening, acces la resurse. Totodată suntem foarte atenți la forța noastră de muncă. Nu putem face nimic fără forța de muncă. Inovarea este esențială și provocările sunt atât de mari încât vom avea nevoie de colaborare internațională. Închei cu două slide-uri privind calendarul nostru. După cum am spus, din septembrie 2019 până la sfârșitul ianuarie, adică în prezent, am încheiat activitatea de brainstorming și am, avem un proiect al listei de provocări și acțiuni pe care spune, îl numim noi un proiect de discuții. Primul consiliu cu care vrem să ne discutăm acțiunile este adunarea generală și vom face acest lucru începând cu sfârșitul acestei săptămâni, urmând să ne întâlnim în februarie. Am început să ne întâlnim și cu comisarii, de exemplu uh, Gabriel și uh, Cariachides în uh, decembrie, ceea ce a fost foarte util, foarte important și dorim să continuăm aceste întâlniri. Ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții statelor membre, um, sub grupul privind cancerul și vom continua aceste întâlniri pentru a putea implica toate celelalte organisme care ni se par esențiale pentru a um, răspunde provocărilor provocărilor acțiunile noastre. Aceste acțiuni însă nu sunt definitive, ci vor fi definitive odată ce i-am implicat pe toți cei pe care îi considerăm importanți. Evident, și dumneavoastră sunteți un grup de interes cu care ne dorim să lucrăm, la fel și cu membrii Parlamentului, în uh, principiu uh, grupul împotriva cancerului și oricine mai dorește să lucreze împotriva cancerului. Uh, implicarea cetățenilor este esențială și de aceea avem nevoie de timp. Ne dorim să facem cât mai multe până la finalizarea documentului final în aprilie. Am început în Bruxelles uh, o întâlnire cu adunarea generală uh, în februarie și cu uh, factorii interesați care va urma în martie. Este important să vedem ce se întâmplă în fiecare stat membru, ce dorește fiecare cetățean și ce care este prioritatea fiecărui stat membru când vine vorba de combaterea cancerului. Pentru asta am stabilit ca fiecare membru al Consiliului să fie un ambasador, să zicem așa, pentru cel puțin una-două țări. Ultimul meu slide, provocări și uh, angajamente. Suntem cu toții experți, atât în Consiliu cât și în adunarea generală a misiunii și încercăm să găsim soluții pentru lupta împotriva cancerului. Este o provocare extraordinară să schimbăm lucrurile în câteva luni, să venim cu acțiuni care cu siguranță vor aduce o schimbare. Traducerea uh, cercetării și dezvoltării durează 10 în practică durează 10, uneori chiar 20 de ani și e greu de definit. Principala provocare, după cum spuneați, domnule președinte, este că, pe de o parte, statele membre și uh, Uniunea Europeană au făcut foarte multe. Avem o mulțime de studii și de recomandări. Ce considerăm acum este că e nevoie de un angajament uh, cu titlu obligatoriu pentru a pune ceva și în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă profesor Șanien, pentru prezentare. Sunt convins că uh, vor fi multe observații și întrebări adresate dumneavoastră imediat după cea de-a doua prezentare, pentru că acum îi dau cuvântul uh, celui de-al doilea vorbitor, domnul Emanuel Forrest, uh, misiunea privind orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic să vedem cum s-a dezvoltat acest uh, sector care este atât de apropiat de Pactul Ecologic European. Vă rog, aveți cuvântul și aveți la dispoziție tot 8 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, este o onoare să am oportunitatea să vă prezint astăzi activitatea misiunii noastre și vă mulțumesc pentru invitație. Atunci când s-a lansat misiunea în septembrie, s-a spus că nu era vorba doar de cercetare, ci de nevoia de a oferi bunuri publice cetățenilor. Și um, cred că se anticipa pactul ecologic, pentru că misiunea noastră um, a fost definită ca realizând 100 de orașe neutre din punctul de vedere al crimei cu cetățenii, alături de cetățeni. Și um, acesta este titlul uh, documentului pe care l-am predat comisiei la sfârșitul decembrie și obiectivul este să demonstrăm conceptul de pact ecologic, pentru că dacă dorim ca continentul să fie neutru din punctul de vedere al crimei în 2050, trebuie să avem cel puțin 100 uh, de proiecte uh, pilot de succes în 2030, dar va fi mai mult decât un concept, va fi un instrumentar pentru toate orașele europene pentru a găsi soluții la problema neutralității climatice adaptate de la situația locală, de la est la vest, de la nord la sud, de la uh, cartiere noi la cartiere istorice. Un oraș Eh, deci poate să fie un oraș, poate să fie un cartier, poate să fie o zonă de interes special, un aeroport, un campus universitar, chiar un cartier de afaceri sau un spital, o zonă urbană, toate acestea pot fi proiecte. Obiectivul este ca la sfârșit să avem 100 entități ca hub de experimentare și inovare, inovare din care se inspire toate orașele europene până în 2050. Am propus Comisiei să procedăm prin contracte cu orașele pentru climă, deci împreună să lucrăm la un proces co-creativ, fiecare oraș cu statul membru, cu comisia, bineînțeles, și cu toți actorii interesați uh, uh, relevanți la nivel local pentru a identifica politicile și lipsa în politici de, și în implementare, să definim obiectivele cu toți actorii și să determinăm cadrul financiar cu guvernele și să apoi să executăm proiectele. Contractul de oraș uh, Uh, contractul climatic pentru oraș este un fel de memorandum de înțelegere între toți actorii interesați și va fi aplicat prin diferite contracte de executare procese de, uh, proiecte de concesiuni sau uh, proiecte public-private de infrastructură. Titlul misiunii noastre este de către și pentru cetățeni, deci uh, uh, implicarea cetățenilor este o piatră de temelie a acestei misiuni. Cetățeanul nu trebuie să fie văzut doar ca alegător, ci ca actor. Uh, cetățenii sunt actori pentru că sunt utilizatori, producători, proprietari, au o amprentă carbon, pot să aibă inițiative de jos în sus și visul nostru ar fi, citez, ca fie cetățean să spună, îmi dau seama că controlez și eu puțin lupta împotriva schimbărilor climatice și dacă peste o mie de ani oamenii vor fi fericiți, voi avea și o parte a mea de responsabilitate în asta. Nu este, a spus asta, uh, uh un, este un citat din Uncul Vania, uh, piesa lui Cehov, scrisă acum peste 120 de ani. E nevoie de mijloace financiare și tehnice. Mijloacele financiare le-am menționat, în lucru cel mai important și, domnule președinte, ați menționat nevoia de a avea bugetul potrivit. Bineînțeles, vom avea Orizont Europa pentru inovare și cercetare. E important să avem tehnologiile și procesele necesare pentru a obține rezultate în aceste orașe neutre din punctul de vedere al crimei, dar orașele vor trebui să realizeze proiectele și în 2030 să devină cu adevărat neutre din punctul de vedere al crimei, va fi nevoie de investiții. Nu voi, voi cita toate mijloacele financiare europene disponibile, dar printre ele se numără fondurile structurale și de investiții, fondul de o, pentru o tranziție justă. Am menționat de mai multe ori faptul că a fost nevoie să avem un echilibru între vest și est și să avem proiecte pilot în toate părțile Europei și dacă se poate în fiecare țară. Și, bineînțeles, banca climatică, ecologică, o veste bună atunci când ne pregăteam efortul. Va fi important să capitalizăm pe cunoștințele existente. S-au făcut deja multe de către Uniunea Europeană pentru a dezvolta cunoștințe pentru a finanța inovarea. Am menționat uh, proiectul uh, public-privat uh, privind cercetarea în domeniul inovării energetice, avem comunitatea primarilor, comunitățile de cunoștințe și planul strategic pentru tehnologie în domeniul energiei și trebuie, bineînțeles, să capitalizăm pe toate aceste resurse și avem și Parteneriatul European pentru Inovare privind orașele și comunitățile inteligente. Tocmai am vorbit cu un coleg uh, de la uh, întreprinderea comună uh, celule uh, pe, cu hidrogen uh, și IMM-urile vor avea un rol esențial de jucat pentru că în domeniul construcțiilor, renovării, în toate instrumentele pentru a obține oraje de neutre din punct de vedere al climei, imemorile joacă un rol important. Apoi, pașul următor, împreună cu Comisia și colegii, pe 11 februarie vom avea o reuniune cu experți din statele membre și cu adunarea generală vom uh, avea probabil subgrupuri de lucru pentru a determina acest contract uh, din orașe privind clima, să vedem uh, cum să-l creăm cum să-l, și cum să-l punem în aplicare, un concept nou. Va trebui să definim criteriile și procesele de selectare a celor 100 viitoare de orașe neutre din punctul de vedere al crimei. Vom avea întâlniri uh, cu toate vom avea reprezentanți la toate instrumentele de finanțare europeană și cu siguranță și o întâlnire cu alte cu celelalte misiuni Patru misiuni au fost identificate în uh, uh pactul ecologic, dar uh, desigur putem avea impact uh, și asupra luptei împotriva cancerului în domeniul sănătății și vom coopera cu multă plăcere cu colegii din celelalte misiuni avem ideea de a promova această misiune la nivel internațional, pentru că dacă dorim să avem un uh, continent din punctul de vedere al crimei în 2050, dar vom fi singurii, probabil nu va fi tocmai un succes de plin. În încheiere pot să vă spun că am citit în proiectul de rezoluție că cineva a propus să avem un ambasador pentru climă și, într-adevăr, diplomația climatică a Europei este importantă Sper că eu astăzi am fost un ambasador bun uh, al uh, Consiliului nostru de misiune și vă voi răspunde la întrebări. Vă mulțumesc pentru prezentare. Trecem la intervențiile membrilor Comisiei ITRE. Așa cum am spus, cei doi raportori vor avea cuvântul mai întâi și apoi ceilalți colegi, raportori din umbră și nu numai colegi interesați să ia cuvântul. Domnul Nica este raportorul pentru regulament. Domnule președinte, Uh, aș vrea să mulțumesc uh, doamnei profesor Șomien și domnului Forest pentru prezentare și aș vrea de asemenea să spun, să încep prin a uh, mulțumi în mod public pentru uh, progresul pe care îl avem în modul în care cooperarea dintre Comisie și Parlament se poate desfășura, în special în cadrul programului Horizon Europe și aici este domnul Tomerini și echipa sa. Uh, și vreau să le mulțumesc pentru că este un exemplu că se poate și altfel să lucrăm mult mai eh, bine împreună pentru ca să putem să eh, ne atingem obiectivele. Eh, cu toții dorim ca acest program cadru să fie și un succes, să aibă și rezultate concrete pentru toată lumea, cetățeni, industrie, iar contribuția pe care o pot avea și pe care trebuie să o aibă misiunile și parteneriatele este decisivă. Uh, subliniez că misiunile uh, programate uh, sunt programate în cadrul pilonului provocări globale, competitivitate industrială europeană, dar pot beneficia și de acțiunile desfășurate în cadrul altor părți ale programului și de acțiuni complementare în cadrul altor programe desfășurate în cadrul Uniunii Europene. În cadrul reuniunilor pe care le-am cu colegii mei shadow raportori pe Horizon Europe, avem mereu să mă întâlnesc cu aceleași întrebări. Cum vor fi selectate misiunile? Cum vor funcționa ele? Cum se are în vedere îndeplinirea țintelor, având în vedere că misiunile trebuie să aibă și o direcție clară și obiective clar specificate, măsurabile, cu un calendar precis și un buget care să fie de asemenea uh, precis? Care este legătura dintre diferite misiuni, parteneriate și clustere? De exemplu, clusterul Health va contribui la misiunea specifică pe cancer? La nivel bugetar, cum se calculează? Apelul din proiecte din cadrul clusterului Health va fi socotit și la misiuni sau cum vor contribui parteneriatele la misiuni, de exemplu, rolul parteneriatului sănătate inovatoare, IHI. De asemenea, cum se desfășoară activitatea de selecție a viitoarelor misiuni în raport cu bugetul, având în vedere că nu avem, din păcate, un acord pe buget, deși noi ne luptăm cu disperare pentru 120 de miliarde de euro buget? Având în vedere discuțiile și noua strategie pe pactul ecologic european pentru Green Deal, ca și majoritatea elementelor programului cadru de cercetare, care trebuie să-și aducă contribuția la decarbonizare, eu am înțeles din ultima întrevedere cu Jean-Éric Pachet că Climate Neutral Smart Cities este printre misiunile cele mai avansate, așa cum a spus și domnul Forest uh, în prezentarea domniei sale. Care este contribuția specifică la pactul ecologic și care este perspectiva pentru cetățeni? Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you so much, Mr. Nica. Very important Mulțumesc, domnule Nica. Întrebări importante și foarte importante. Unele sunt adresate comisiei, cred, pentru că sunt chestii de conținut, dar uh, uh, sunt importante toate aceste întrebări. Încă nu am obținut foarte multe detalii. Dacă puteți să clarificați puțin lucrurile, ar fi foarte bine. Trec acum direct la domnul Cristian Eller care nu e doar uh, coordonator uh, din partea grupului PPE, ci este și raportorul pentru programul specific. Vă rog, domnule Eller, două minute. Thank you very much. Mulțumesc. First of all, we don't have a principal agreement with the... Aș dori să spun că încă nu avem un acord de principiu cu Consiliul cu privire la programul strategic, de nici în ceea ce privește bugetul. E important să precizăm acest lucru. În al doilea rând, Parlamentul a spus să se pună accentul în mod specific pe cancer. Inițial, poziția noastră a fost uh, să abordăm chestiunile legate de cancer, această boală neglijată, dar acum suntem îngrijorați pentru că se extinde sfera de aplicare <laughs> foarte mult, mai ales dacă ne uităm la buget, s-ar putea ca el să reprezinte 10% din pilonul 2, ceea ce ar însemna că pentru toate misiunile am avea 750 de milioane anual. Poate pentru că sunt eu german, dar care este proporționalitatea între ce se planifică, se pregătește acum pentru misiuni și finanțarea previzibilă, având în vedere că Finanțarea pentru misiuni este totuși infimă. Ori în orizont 2020 cheltuiserăm deja cam un miliard de euro pentru provocările de sănătate Uh, și mai ales pentru proiectele pentru cancer. Deci care este legătura, deci care este proporționalitatea, pentru că uh, obiectivul este ambițios, bugetul este mic uh, și după aceea avem și alte parte, parte, părți din program unde deja am alocat bani pentru cancer. În legătură cu celelalte misiuni am o întrebare. Dumneavoastră spuneați că totul este nou, dar nu e chiar totul nou. Am avut un program pentru orașele inteligente de 4 miliarde în ultimul mandat. Am alocat majoritatea finanțării programelor pentru orașele inteligente, tocmai pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Și banii fuseseră, proveniseră și din uh, diverse surse și faptul că tot timpul se face o trimitere uh, la fondurile structurale și la fondul de uh, tranziție echitabilă. E ca o mantră pe care o tot repetăm. Uh, anul trecut nu am reușit să implementăm uh, fondurile structurale datorită Consiliului, dar și datorită respingerii colegilor de la Regi. Fondul de tranziție echitabilă nu este axat uh, pentru aceste chestiuni, este un fond de tranziție și nu pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în orașele inteligente. Deci faptul că de fiecare dată când vorbim de bani, tot Ehm, vorbim de fondul de tranziție echitabilă, să nu mai uităm că nu putem să multiplicăm fondurile așa. Deci, cât de uh, fezabil este acest uh, fond colaborativ și care este legătura între ce vom face noi acum și banii pe care deja i-am cheltuit pentru cancer în trecut, pentru programele pe care le avem deja. La fel, aceeași întrebare ca pentru orașele inteligente. Era vorba de 4 uh, miliarde în bugetul anterior care deja au fost uh, alocate. Deci noi nu punem uh, întrebări, nu punem sub semnul întrebării misiunile, dar am dorit să știm care este metodologia în ceea ce privește banii și bugetul, pentru că dacă nu ne stresăm, tot fixăm obiective ambițioase fără să avem finanțare. Mulțumesc, doamna Jabalova, coordonator pentru grupul Renew, dar și raportor alternativ. Mulțumesc! și mulțumesc pentru această audiere inspirată. Mă bucur că reușim să organizăm acum pentru că e momentul să discutăm. După cum vedeți, ne, ne coordonăm în calitate de coordonatori, eh, dar și raportori alternativi, deci voi adăuga ceva ce la ce s-a spus de către cei doi eh, raportori. Pe mine mă îngrijorează viitorul misiunilor ca atare și poate ne puteți da câteva exemple, câteva rezultate de succes uh, ca să ne uh, lămuriți cumva. Câteodată am constatat că misiunile respective nu și-au uh, îndeplinit obiectivele și totuși uh, ni se spune că uh, ele sunt beneficiare pentru, co- pentru uh, consumatori, pentru cetățenii europeni, datorită acestor uh, eforturi în las la nivel de societate și așa mai departe, dar pe cetățeni uh, interesează și banii investiți. Și deci eu îmi pun întrebarea aceasta pe care vă supun și dumneavoastră. Uh, cu nu ar fi mai bine să implicăm puțin societatea și să le explicăm, să explicăm. Deci partea de comunicare a acestor misiuni trebuie să fie radical îmbunătățită. Deci nu putem să ratăm niciun fel de canal pentru a ne apropia de cetățeni, pentru a ne asigura că îi entuziasmăm uh, și uh, că sunt uh, uh, conștienți de schimbările aduce, aduse de către schimbare și de inovare și că își dau seama cu câtă plus valoare vine Europa în viața lor. Pe de altă parte, toți actorii relevanți cred că ar trebui să fie implicați mai mult. Deci cum putem să uh, atingem acest obiectiv în general, dar și luând câteva uh, rezultate concrete de la reprezentanții celor două misiuni, pentru că va trebui să uh, fim încredințați de succesul lor pe viitor. Mulțumim, doamnă Jabalova, în numele verzilor, doamna Gina Dowding. Mulțumim pentru că ați venit la această reuniune. Uh, vă mulțumim și pentru schimbul de informații și pentru oportunitatea de a vă adresa întrebări. Deci, e limpede că misiunile și parteneriatele nu numai că participă la soluționarea provocărilor, dar și primesc uh, milioane din banii contribuabililor. Deci uh, este foarte important ca conceperea și uh, derularea lor să fie marcate de transparență. Deci am o întrebare uh, pentru domnul Forest, uh, pentru aceste orașe inteligente, neutre din punct de vedere climatic. Uh, urbanizarea va crește în următorii ani, ceea ce uh, sporește importanța misiunii dumneavoastră. Dar, pe de altă parte, știm că dacă vom avea mai puține mașini pe Uh, pe, pe, pe benzină, vom avea mai puțină poluare și dacă vom avea mașini mai puține pur și simplu, vom avea mai puțină poluare. Deci aș dori să mă asigur cum proiectele din această misiune abordează uh, aceste, aceste provocări și ne pot, ajute, ajut, ne pot ajuta cu soluții noi pentru uh, proiectele urbane cum ne putem asigura că putem uh, reduce emisiile prin uh, proiectele din această misiune și cum am putea să măsurăm și impactul? Care sunt măsurile pe care le-ați propus pentru a vă asigura că contribuția misiunii duce într-adevăr la soluții de reducere a carbonului întreaga Uniune Europeană? Și am și o întrebare cu privire la participarea cetățenilor. Uh, colega mea v-a pus o întrebare în acest sens. Ce ați făcut sau ce intenționați să faceți pentru a ne asigura că avem o interacțiune directă cu cetățenii și cu grupurile, categoriile subreprezentate în selectarea și în proiectarea proiectelor misiunii. Mă gândesc la persoane cu mobilitate uh, diferită sau uh, redusă. Și o ultimă întrebare pentru doamna uh, Comien de la Misiunea pentru Cancer. Cum vă asigurați că proiectele din această misiune axează bani pentru uh, combaterea cancerului? Pentru că prioritățile din statele membre sunt diferite. Uh, știți că nu alocă la fel uh, resursele financiare. Mulțumim. Acum Doamna Liții, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor. Comisia Europeană a propus să aloce programului Horizon Europe 100 de miliarde de euro. Consiliul probabil va reduce această sumă și Um, negocierile vor face parte din negocierea cadrului financiar multianual. Acest lucru ne face să presupunem că probabil dintre cele cinci misiuni indicate în planul strategic, nu toate uh, vor fi lansate în același timp faptul că astăzi avem prezenți pe reprezentanții misiunilor uh, cancer și uh, orașe inteligente, neute din punct de vedere al crimei și pe celelalte nu, înseamnă că celelalte trei pot fi amânate pentru după 2024 sau este doar o legere legată de calendar? și aveți o estimare a nevoii de fonduri necesare pentru a obține rezultatele uh, prevăzute concrete? Este o întrebare transversală adresată tuturor. Uh, în plus, în uh, proiectul de text pentru Horizon uh, se prevede că trebuie să atingă obiectiv măsurabil într-un timp clar determinat. Trebuie să existe un impact asupra științei și tehnologiile, tehnologiei. Proiectele trebuie să fie relevante pentru o parte semnificativă a populației europene și pentru o mare parte din cetățenii europeni. Dar la început Comisia Europeană dorea să um, aibă misiuni mult mai țintite. Consiliul a decis să, extinsă, să extindă obiectivele misiunilor, dar pentru a identifica obiective mai specifice s-au creat uh, aceste consilii de misiuni. Întreb, bordurile sau consiliile de misiuni vor fi cu adevărat independente? Sau uh, vor uh, Uh, reprezenta voința comisiei sau uh, al unei uh, tendințe politice reprezentate în Consiliu, în board. Cum veți interacționa cu Parlamentul care, în calitate de colegiuitor, ar trebui să fie informat de rezultatele intermediare? Întreb, ca și alți, cer ca și alți colegi, transparență absolută și ce interacțiune va avea Parlamentul European cu consiliile sau bordurile de misiuni, pentru că cred că va trebui să aleagă calea și pentru finanțări. Mulțumesc! Vă mulțumesc de la ECR. Raportul din umbră este domnul Toșenovski. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu să mulțumesc experților pentru vizită și pentru explicații în aceste două domenii extrem de importante Uh, am avut foarte multe texte legislative pe care le-am uh, discutat. Colegii mei au spus deja uh, acest lucru. Cred că este foarte important să facem legătura cu alte proiecte pe care le avem în Uniunea Europeană. Mă gândesc, de exemplu, la proiectul Smart Cities, orașe inteligente, și aș dori să știu dacă Uh, alte proiecte finanțate, precum uh, Galileo sau uh, Copernicus, să se implice, pentru că ele ar putea foarte, fi foarte utile în aceste domenii, pentru că ele generează fluxuri imense de date, culeg foarte multe informații și deci ar trebui să fie pusă în legătură directă cu proiectul Smart Cities. Eu mă tem câteodată că avem proiecte foarte bune, dar izolate, care nu comunică între ele și ar fi păcat să se piardă informații utile. De pildă, dacă avem un oraș care identifică o soluție pozitivă, ea trebuie să fie uh, pusă în aplicare din perspectiva unui uh, proiect european de cercetare. Mă bucur de faptul că cancerul a fost inclus, pentru că de mult ne doream acest lucru. Am discutat mult despre cancer Uh, nu s-a spus încă nimic despre cancerul la copii. Poate ar fi bine să acordăm atenție uh, acestui tip de cancer. Și aici uh, și legăturile cu celelalte proiecte sunt foarte importante. Să nu uităm aceste sinergii. Mulțumesc. Cinci colegi s-au înscris la cuvânt în această rundă și vă propun să le acordăm doar un minut pentru a permite experților să răspundă și pentru a finaliza prima rundă. După aceea, a doua rundă ne va pune și mai multe probleme în ce privește respectarea timpului. Doamna Carvaliu. acum. Eu îmi rezerv uh, întrebarea pentru parteneriate. Sigur, vă dăm cuvântul în a doua rundă. Mulțumim. Doamna Toia. Allora, un minut de gran corsa. La... Un minut, <laughs> foarte rapid. Întâi, Doresc uh, să vă încurajez să sprijin uh, activitatea misiunilor. Parlamentul va colabora, eu cel puțin. Apoi, în legătură cu metoda și conținutul. Metoda. Uh, în trecut s-a spus de mai multe ori că incapacitatea de a face o colaborare de cercetare transnațională a făcut să slabă impactul eforturilor noastre. Fiecare stat și-a făcut lucrurile în colțul lui și colaborarea nu a funcționat. Acest efort l-am văzut eu în conceptul de misiuni, să se pună împreună resursele pentru a atinge un obiectiv cuantificabil. Dar dacă nu există o, o clarificare a raporturilor între misiune și clastere, atunci uh, facem din nou la nivel european ceea ce s-a întâmplat în state. Nu se vor reuni eforturile. 4 miliarde de o parte și uh, ce vom avea acum, e clar că trebuie să concentrăm rezultatele. Doar astfel putem atinge masa critică și obiectivul. Îmi rămân puține secunde în legătură cu conținutul. Această misiune pentru cancer s-a născut și aduce toată lumea aminte aici din ideea luptei împotriva cancerului copiilor și apoi s-a extins misiunea. Eu aș dori ca subiectul cancerului la copii, care este prima cauză de mortalitate la copii în Europa și este o rușine pentru un continent ca al nostru, nu trebuie să uităm că cancerul infantil este o prioritate în cadrul acestei misiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnul Ijaps! Thank you. Thank you, Chair. I have a, uh... Mulțumesc! Domnule președinte, am o întrebare pentru ambii, uh, pentru reprezentanții celor două misiuni. În legătură cu implicarea cetățenilor, cum ar putea să fie implicați cetățenii în misiunile dumneavoastră? Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, rolul cetă cetățenilor uh, ar fi diferit în funcție de misiune mai ales având în vedere că banii disponibili pentru fiecare misiune este destul de limitat. Pentru misiunea, pentru inițiativa Smart Cities, implicarea ar putea fi poate mai vastă. Ori, în ce privește misiunea pentru cancer, mai limitată pentru că este o misiune de cercetare. Și apoi, o întrebare pentru doamna Șomien, care ar putea să fie legătura între misiunea dumneavoastră și inițiativa Uh, guvernului Obama, Cancer Moonshot. Este o continuare, e o îmbunătățire, e o alternativă. Cum vedeți legătura? Mulțumesc, doamna Calvez Munoz. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, și eu să sprijin misiunile, dar eu întotdeauna m-am gândit că misiunile ar trebui cumva să uh, aterizeze pe uh, tom de teritorii mai specifice. Această misiune Smart Cities a aterizat în primele 100 de orașe. Dar pentru cancer nu văd unde ar trebui să fie pista de aterizare. Doamna uh, Toia a spus că trebuie să combatem cancerul în rândul copiilor. Aceasta a fost, uh, să zicem, pista inițială de aterizare. Așa s-a întâmplat sau ați uh, optat pentru o aterizare diferită? Aș dori să mai știu ceva, pentru că este important și pentru rolul nostru de colegiuitori, mai ales în uh, această comisie. Aș dori să știu mai mult despre transformarea digitală și securitatea datelor, pentru că uh, noi ne ocupăm mult de aceste subiecte. În ce privește cealaltă misiune, ne-ați putea prezenta criteriile de selecție pentru că ar uh, influența foarte mult procesul de selecție. Deci, care vor fi criteriile selectate de la început, care uh, va influența, vor influența foarte mult procesul de selecție? Și v-ați gândit să schimbați uh, putim accentul în funcție de prioritățile politice sau a nevoilor diferite. Știți că fiecare primărie, de exemplu, are mm, nevoi diferite. Mulțumesc, doamna Solis Perez. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o întrebare pentru domnul Forest. Uh, în prezent lucrăm uh, asupra legislației privind uh, Institutul European pentru Inovare și forma de a folosi acest instrument este prin ceea ce se numește KICS. Acestea rămân o formă de parteneriat, practic. Iar întrebarea mea este, în cazul uh, climei, cum contribuie uh, activitatea acestui parteneriat la misiunea pe care dumneavoastră o prezentați vis-a-vis -vis de uh, pactul ecologic și orașele inteligente? Sau sunt complementare? Mi se pare interesant pentru că, dată fiind limitările bugetare, avem nevoie de cofinanțare din partea statelor membre și cred că un Uniunea Europeană nu își permite să aibă instrumente diferite pentru proiecte similare. Cred că aici cooperarea este esențială și aș vrea să știu cum cooperați împreună. Mulțumesc! Mulțumim frumos! O să dau acum cuvântul distinșilor noștri oaspeți, 4 minute fiecare maxim. Uh, doamna uh, Comieni, aveți cuvântul mai întâi. Vă mulțumesc frumos pentru interacțiuni. După cum am spus la început, uh, pentru noi, ca membri ai uh, Consiliului Misiunii, a fost esențial să vă auzim uh, părerile. O să grupez răspunsurile în trei secțiuni. Prima, fiindcă este cea mai importantă pentru noi, este implicarea cetățenilor. Deși ne ocupăm de uh, cancer și suntem obișnuiți să lucrăm cu asociații ale, ale pacienților sau ale părinților, pentru moment nu ne pricepem prea bine în uh, implicarea cetățenilor. Spre deosebire de ce au spus, uh, ați spus dumneavoastră, cancerul presupune și implicarea cetățenilor. Dacă ne dorim uh, să avem o percepție asupra cancerului care să permită diagnosticul timpuriu și screeningul, trebuie să lucrăm cu cetățenii și de aceea noi considerăm că, într-adevăr, celelalte misiuni se pricep mai bine la implicarea cetățenilor decât noi, uh, dar pentru noi aceasta este totuși o prioritate. De asemenea, cetățenii nu sunt uh, cetățeni europeni. Ne interesează uh, ce vor cetățenii din fiecare țară, din Estonia sau de oriunde altundeva. Nu e o asociație globală de cetățeni, ci ne interesează ei în mod specific, de la un stat membru la altul. De aceea este important să mergem la fața locului și să vedem ce percep cetățenii din fiecare țară ca fiind o problemă. Și într-un, într-o țară, cetățenii dintr-o regiune nu vor același lucru cum ar fi cei din altă regiune. De exemplu, în Franța, în uh, Nisa, cetățenii de acolo probabil că nu au aceleași priorități ca uh, aceia care locuiesc în uh, centrul Franței și uh, lucrează mai mult în agricultură. De aceea, pentru noi, uh, proiectul nu va fi finalizat până când nu primim aceste informații legate de feedback. Al doilea punct. Unii dintre voi nu ați auzit cuvintele pe care vi le-ați dori să le auziți, privind accentul pe cazurile de cancer la copii sau pe uh, Uh, cazurile mici de cancer, ca să spun așa. Evident, ele sunt în centrul preocupărilor noastre. Prin cunoștințe suplimentare, evident, asta mă, se referă exact la cazurile rare de cancer și la cazurile de cancer pentru copii, cancer pediatric. Acolo este uh, de asemenea importantă calitatea vieții, care se adresează și la supraviețuitorii copiilor uh, uh, care au fost bolnavi de cancer. Se confruntă cu tot felul de provocări, uh, cum ar fi efecte, adverse, necunoscute și este important să știe cum să trăiască odată deveniți adulți. Mă refer evident la copiii care au suferit de, la cei care au suferit de cancer în copilărie. Uh, și o să mai răspund și uh, la întrebarea legată de relația noastră cu Moonshot și cu Blue Ribbon, sistemele din Statele Unite. Noi considerăm că programarea orientată pe misiune, definită în rapoarte, reprezintă o cale diferită pentru noi să progra- de programare, o metodă de lucru pe care n-am mai folosit-o până acum. Uh, Uh, vorbim despre acțiuni țintite, definite împreună cu asociațiile de pacienți și de părinți și în conformitate cu prioritățile fiecărui stat membru. Astfel, am putea, și sper să fie așa, să implementăm corect și să um, ne bucurăm de înțelegerea cetățenilor cu privire la ceea ce facem. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Forest! Mulțumesc uh, tuturor eurodeputaților pentru uh, întrebări și voi începe cu implicarea cetățenilor și un exemplu foarte precis menționat de doamna Dowling uh, cu privire la autovehicule, mai puține autovehicule, mai puțină congestie, mai puțină poluare și așa mai departe, ca parte din proiect. Am discutat despre faptul că transportul poate fi o temă foarte specifică a misiunii, dar avem nevoie de o abordare holistică, pentru că tema transportului presupune uh, o reproiectare a mediului urban. De exemplu, uh, un uh, studiu recent a spus că dacă vrem să, fim, uh, să avem succes în folosirea autovehiculelor electrice, trebuie să interzicem utilizarea uh, autoturismelor clasice individuale și să multiplicăm cu 10 capacitatea de transport a infrastructurii existente când l-am citat pe Cehov, asta am vrut să spun, că fiecare cetățean trebuie să se implice pentru a ne asigura că toți sunt dispuși să participe la această tranziție enormă. Și da, asta presupune o mai bună comunicare. Asta va fi prima parte a activității noastre din primul semestru, să mergem prin orașe, să uh, luăm legătura cu cetățeni și să găsim un nou proces așa cum se folosește acum pentru uh, dezvoltarea foarte modernă a orașelor, nu doar uh, arhitecți sau uh, dezvoltatori în birouri, ci dialog constant cu populația și cu toată populația și persoanele cu dizabilități trebuie să fie incluse. Al doilea aspect menționat se referă la aceste KICS, aceste parteneriate. Toate informațiile uh, sunt disponibile și ne oferă ocazia de a le colecta, de a vedea ce s-a realizat și ce este relevant și sunt foarte, foarte multe lucruri, proiecte far și așa mai departe, uh, iar acestea trebuie puse la dispoziția tuturor orașelor și prin, prin aceste uh, hub prin aceste noduri care să meargă către orașe neutre climatic până în 2030. Eu nu sunt reprezentant al Comisiei, deci trebuie doar să precizez că uh, Finanțarea Orizont Europa se va adresa părților legate de inovare și cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii facilitatoare cheie, însă dacă ar fi să evaluez nevoile financiare pentru un continent uh, Europa neutru din punct de vedere climatic, aș zice, de vreo, aș zice vreo 6.000 de mili, um, miliarde de euro uh, care să includă schimbarea infrastructurii, transferul uh, la uh, transport public electric, autoturisme electrice și așa mai departe. Deci o finanțare mult mai mare decât Orizont Europa. Mulțumesc uh, Parlamentului că face presiuni pentru decizii bugetare bune, însă finanțarea va fi mult necesară va fi mult mai mare. De fapt, 4 miliarde pentru orașe inteligente s-a referit doar la orașe inteligente, dar proiectul nostru cuprinde mult mai mult de atât. Orașe inteligente nu e atât de complicat, se referă la digitalizarea serviciilor publice în beneficiul cetățenilor. Orașe neutre din punct de vedere climatic presupune implicarea tuturor factorilor interesați, de la cetățeni până la autoritățile publice publice. Deci este mult mai complexă. Vis-a-vis -vis de mijloacele financiare, voi încheia cu o perspectivă personală. Problema nu este niciodată găsirea finanțării, ci găsirea proiectelor bune. Când un proiect este bun, finanțarea se găsește. Asta nu înseamnă că instituțiile uh, europene sau BEI nu uh, fac asta, uh, dar uh, ambiția noastră este să convingem toți factorii interesați că proiectul nostru este bun și atunci finanțabil și sperăm să reușim asta cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, trecem de la primul uh, set de discuții privind misiunile la parteneriate și avem două întreprinderi comune, apoi un parteneriat public-public și în sfârșit un parteneriat contractual public-privat. Încep prin a da cuvântul domnului Axel Krein, director executiv al uh, întreprinderii comune Clean Sky 2, un parteneriat uh, european în aeronautică. Îi rog pe toți cei patru vorbitori să se limiteze de asemenea la, prime, la 8 minute în primele, primele intervenții. Mulțumesc, bună ziua, doamnelor și domnilor. The chairman, uh, for the kind introduction and the invitation. Um, I'd like to start my presentation. Voi uh, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi voi uh, începe prezentarea cu o uh, imagine a ecosistemului curat care a fost creat și care presupune universități, institute de cercetare, IMM-uri, reprezentanția industriei, un ecosistem unic așadar, care este foarte eficient și foarte performant putem fi mândri de el, dar nu este suficient. Și o să vedeți la pagina următoare, când vorbim despre obiectivele noastre Uh, de mediu cu privire la CO2, uh, oxizi de azot și zgomot, uh, toate sunt peste 20%. Ultimul studiu de impact sugerează că le vom îndeplini, dar ele nu sunt suficiente nici pe departe pentru îndeplinirea acordului de la Paris și a pactului ecologic formulat de comisie. Așadar, pași importanți, dar nici pe departe suficienți. Ce trebuie să facem așadar? Privind traiectoria emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel cum a fost furnizată de Comisia Europeană, vedeți o pantă mare în jos din, de la momentul actual la unde vrea să fie Uniunea până în 2050. Și vedeți că această, această grafic este extraordinar, nu este o activitate cotidiană normală, ci o provocare majoră, mai ales uh, pentru aviație ca parte din transport, pentru că pe de o parte avem uh, ciclul lung al produselor, pe de altă parte cerințele de securitate. Prin urmare, cred că doar printr-o interacțiune strânsă între decidenții politici și toți actorii politici, că vorbim de universități, institute de cercetare, organizații, IMM-uri și industrie, ne poate face să atingem această țintă. În ultimele luni, ce am reușit să facem este că factorii interesați privați și vedeți pe cei care au lucrat pe acest subiect au creat o viziune comună și un angajament. Un angajament care spune că da, noi, sectorul privat, vom ajunge la neutralitate climatică până în 2050 dacă ne unim forțele cu Uniunea și cu toți factorii interesați. Și vedeți totodată aici că to- toate părțile implicate, universități, uh, institute de cercetare, IMM-uri și industrie, avem aici și EASA ca organism de reglementare, pentru că uh, considerăm că este foarte important să avem organismul de certificare alături de noi de la începutul exercițiului. Deci, viziunea comună spune da, este posibil, aviația poate ajunge la neutralitate climatică până în 2050, dar doar cu implicarea tuturor factorilor interesați. În ceea ce privește tehnologia acum, ce au elaborat diversi actori. Uh, vorbim despre un concept, uh, pe, se lucră, lucrează pe grupuri de uh, produse, de la aeronave pentru navetă, elicoptere, aeronave regionale, aeronave de distanță scurtă și aeronave de distanță lungă și medie. Și casetele colorate orizontale sugerează tehnologiile uh, care pot fi folosite pentru respectivele grupe și mergem de la propulsie electrică la propulsie hibrid electrică, la configurații uh, avansate cu turbine de gaz până la combustibili uh, alternativ durabili, iar efortul comun va reprezenta până la 50% din țintă. Apoi, împreună cu îmbunătățirile operaționale, și aplicarea combustibililor alternativi durabili se poate atinge ținta de neutralitate climatică până în 2050, însă eforturile trebuie să fie foarte concentrate pe toate grupele, astfel încât tehnologiile dezvoltate să se concentreze pe aceste grupuri identificate aici. Există câteva provocări de aplicare, după cum le numesc acești membri privați. În primul rând, conectarea cercetării bazate pe știință, așa numită cercetare colaborativă, în prezent în orizont 2020 20 sub răspunderea Comisiei și cercetarea uh, care implică demonstratoarele, uh, tot în uh, cadrul Orizont 2020, în cadrul programului Clean Sky. Vorbim de sinergii limitate pentru că structurile sunt diferite, prioritățile sunt diferite și așa mai devreme. Ce se propune acum pentru Orizont uh, Europa este un proiect uh, combinat. Avem un um, uh, program în um, amonte care să genereze idei rapid, dar apoi acestea trebuie integrate în demonstratori cât mai repede cu putință pentru a obține impact la produsul final, iar combinația celor două, partea colaborativă și partea um, demonstrativă sub uh, aceeași acoperiș vor crea uh, sinergiile dorate dorite. Uh, a doua provocare de implementare se referă la sinergia cu alte programe și vedeți aici în stânga, Orizont 2020, uh, implicarea diverselor regiuni din toată Europa care uh, folosesc fonduri structurale monitorizate și bazate în respectivele regiuni, iar noi le susținem prin asistență tehnică, asistență pentru prioritizarea pe care o realizează local și pentru asta am ajuns la o sinergie de 50 de milioane între fondurile uh, structurale și fondurile pentru un cer curat, Clean Sky. În dreapta, vedeți acum că avem în vedere o îmbunătățire semnificativă, un cadru complet diferit, o arhitectură inovatoare unde integrarea tehnică între aceste programe care funcționează la, fie la nivel european, care sunt bulinii uh, băinuțele albastre, fie că vorbim de celule de combustie, fie că vorbim de alte uh, programe, cum sunt Cezar, de exemplu, sunt fonduri, uh, pe de o parte, fonduri uh, europene, dar sunt și fonduri naționale, pentru că vorbim de fonduri masive care trebuie să fie combinate pentru a ajunge la un rezultat. Nu în ultimul rând, această ambiție a neutralității climatice uh, se bazează pe un efort extraordinar care a fost calculat și în costuri. Și vedeți că în prima parte, cercetare și inovare, în următorul deceniu, până în 2028-2029, efortul a fost estimat la 12 miliarde de euro, sumă care apoi va declanșa dezvoltarea produselor cu un cost suportat de industrie la 50 de miliarde de euro și, în sfârșit, produsele care au fost dezvoltate vor fi puse în uh, funcțiune de liniile aeriene, de exemplu, cu uh, cerința mergând undeva la 5.000 de miliarde de euro. Aceasta este jumătate din piața uh, mondială, pentru că presupunem că jumătate din piața mondială uh, va fi susținută și întreținută de uh, uh, industria europeană. Vedeți așadar cum 12 miliarde declanșează 50 de miliarde și apoi 5.000 de miliarde. De unde vin acestea? Avem parteneriatul pentru aviație curată, care reprezintă o jumătate din program, din cele 12 milioane, și cealaltă jumătate vine din sinergiile generate cu toate celelalte programe din Europa la nivelul statelor membre, dar și prin fondurile structurale. Deci, 2 ori 6 face 12 dar acei șase sunt foarte, foarte important, importanți la nivel european în cadrul parteneriatului pentru aviație curată pentru a uh, determina celelalte investiții. În încheiere, vă spun că Pactul Ecologic European uh, lansează provocarea. Ambiția uh, factorilor privați este foarte clară, aceea că vor și pot să atingă uh, ținta de neutralitate climatică, însă este necesară o revoluție. Factorii interesați spun că parteneriatul public-privat este instrumentul necesar pentru că ai nevoie și de politică și de dezvoltare tehnologică pentru a avea un impact, iar pașii următori sunt foarte importanți pentru a oferi, aceea de a oferi reglementări eficiente, un cadru financiar adecvat, de asemenea, pentru a realiza acele sinergii și pentru a uh, stabili uh, standardele globale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult veți intervine din nou, interveni din nou la sfârșit cu răspunsuri la întrebări. Dau cuvântul acum lui domnul Bart Bibuc, director executiv uh, al, uh, um, pentru uh, celulele de combustie și cu hidrogen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ne permiteți să explicăm ce considerăm că va fi necesar în cadrul Orizont Europa pentru parteneriatul um, hidrogen, hidrogen ecologic. Uh, nu este punctul de vedere al Comisiei Europene, ci al cercetătorilor. Deci, uh, care este situația tehnologiilor uh, celor de combustie și cu hidrogen în momentul de, față, în contextul uh, politicii europene de energie și climă, în cadrul acestui um, nou um, pact ecologic? Avem nevoie de el, dar avem nevoie și unii de alții. Deci, principala noastră contribuție la noul pact ecologic va fi reducerea de emisii pe care o propunem cu 50-55% și avem nevoie de hidrogen, de tehnologiile de de, celulelor de combustie și cu hidrogen uh, pentru a atinge aceste obiective. După cum știți, parteneriatul nostru este un parteneriat uh, public-privat și doresc să vă spun că a fost esențial în crearea acestui ecosistem uh, cu o tehnologie emergentă, cum sunt celulele de combustie și cu hidrogen. Um, aș dorim să aducem aceste idei până aceste, aceste tehnologie la comercializare. Deci, împreună cu toți partenerii, IMM-uri, universități, dar și firme mari, construim un scenariu, o foaie de drum, stabilim obiective împreună. Dar mai mult decât atât, creăm un, un climat de încredere și atragem investiții uh, private. IMM-urile sunt gata să investească mai mult pentru că știu că există o viziune pe termen lung, există un viitor și acest lucru este crucial în sectorul nostru și mai ales când vine vorba de celule de combustie și cu hidrogen. Aproape 30% din membrii noștri sunt IMM-uri și 30% din buget este pentru IMM-uri. Deci suntem un instrument care ajută în mod foarte util IMM-urile. Bineînțeles, rezultatele vor fi repede tangibile pentru cetățeni. Cetățenii cetățenii vor simți cu mâna lor uh, um, avantajele acestei tehnologii. Și doresc să spun de asemenea că Parteneriatul nostru creează locuri de muncă, firmele investesc, se dezvoltă și creează locuri de muncă în mod eficient. Avem doar 27 de membri azi și doar jumătate din salarii sunt plătite de comisie, restul sunt plătite de membrii privați. Câteva cifre. ca grupare de cercetare um, avem 263 de proiecte sprijinite cu 985 de milioane de euro. Este important că și membrii uh, privați contribuie cu mai mult de un miliard, deci uh, parteneriatul ăsta este mai mult privat decât public. Deci un euro public pentru un euro privat. Uh, viziunea pentru 2030-2050, hidrogenul va fi uh, o parte importantă a mixului până la 24% în 2050 uh, și vom putea să scădem uh, emisiile cu 37 de megatone și veniturile pot fi de până la 150 de miliarde și putem crea 4,5 milioane de locuri de muncă. Aceste locuri de muncă nu se vor crea de la sine, trebuie să investim împreună în cercetare. Și în parteneriatul nostru vom avea trei piloni. Întâi, producție de hidrogen pentru care e nevoie de cercetare în electroliză. Astăzi suntem pe scară de megavați, am trecut de la kilovați la megavați, dar trebuie să începem să ne gândim la gigavați și va fi nevoie de producție, um, cercetare serioasă. La doilea pilon, distribuția. Trebuie să ne gândim la stocarea pe scară largă a energiilor regenerabile, la modul în care folosim um, rețeaua actuală de gaz, dacă putem să, pe, pe acestea să treacă uh, hidrogenul, ce facem cu alte tehnologii tehnologii, cu metanol, cu amoniac sau alte tipuri de transport, cum ar fi nu cu conducte, ci cu, um, ci cu uh, camioane. Um, astăzi avem uh, stații de alimentare pentru mașini, dar, ce fac? dar putem să alimentăm uh, trenuri, camioane și cu um, utilizatorii finali, mai ales pentru camioane, autobuze, trenuri, um, cu domeniul aviatic și asemenea um, lucrăm uh, și cu industria producătoare de energie uh, termină și electrică. Trebuie uh, să ne creăm un lanț de aprovizionare european. Aici, în Europa, trebuie să fie locurile de muncă. Pro, bugetul propus a fost de 2,6 miliarde pentru parteneriatul pentru folosirea ecologică a hidrogenului. Deci, industria, cercetarea vor investi 52 de miliarde până în 2030 uh, și doresc să coopereze cu Comisia și vor fi 8,7 miliarde investiții și pentru cercetare vor fi 3,2 miliarde, 2,6 miliarde, un, part- un parteneriat în uh, valoare de 2,6 miliarde, 1 la 1, deci uh, un euro din uh, fonduri publice va atrage un euro investiții private implicarea statelor membre și ale regiunilor va fi la fel de importantă. Cooperăm cu 92 de regiuni din Europa deja și avem un uh, parteneriat în cadrul DigiGrowth pentru specializarea inteligentă și deci cooperăm deja foarte bine și așteptăm și alte contribuții din partea regiunilor. Este clar uh, din uh, acest uh, grafic că dubla, dorim dublarea bugetului pentru că e vorba de echipamente pe scară largă, de, de capacitate mare de, pe scară industrială, deci e nevoie de mult mai multe, multe investiții pentru o de exemplu, va costa 40.000 de euro o uh, mașină cu hidrogen, dar uh, o navă cu hidrogen 10 uh, milioane. China investește 4 euro pe cap de locuitor, Japonia 3 euro pe cap de locuitor uh, în acest sector, iar în Uniunea Europeană doar 0,5 euro pe cap de locuitor și asta include contribuțiile statelor membre de astăzi. Deci avem un avantaj, am început foarte devreme și a fost o decizie bună a Uniunii Europene să o facă. Avem, suntem, suntem lideri în Europa în această tehnologie, dar trebuie să păstrăm leadership în această tehnologie pentru că dorim să creăm creștere și locuri de muncă aici în Europa și nu facem acest lucru singuri. O facem în colaborare cu alte sectoare, pentru că, um, cum ar fi Clean Sky, dar și cu cei uh, care se ocupă de baterii, uh, cu domeniul feroviar și așa mai departe. Deci uh, discutăm, uh, vedem care pot fi complementaritățile, ce finanțează ei, ce finanțăm noi și dorim să ne asigurăm că nu sunt eforturi uh, pierdute aici ce va fi important pentru uh, sectorul nostru va fi coordonarea, pentru că în momentul de față celulele de combustie cu hidrogen uh, sunt folosite uh, mai ales uh, prin uh, um, proiectul nostru comun, puțin și prin CEF. Dar acum uh, acesta devine în domeniul prioritar, vom avea mai multe proiecte și cineva va trebui să le coordoneze. Și noi credem că noi trebuie să facem această coordonare Poate putem ajuta alte programe să-și lanseze apelurile la proiecte, să, gestioneze programul de lucru sau evaluările, poate prin acorduri de contribuție. Acesta este un uh, instrument interesant. De asemenea, cred că uh, Eh, trebuie să devenim un hub european în domeniul eh, celor de combustie cu hidrogen pentru a eh, oferi consultanță Parlamentului, Consiliului și așa mai departe. Acesta este ultimul slide. Ehm, ce este foarte important pentru noi va fi dreptul să putem folosi rate diferite de finanțare un lucru specific de care vom avea nevoie. Vom lucra cu sinergii și metode și instrumente, ne vom avea apeluri coordonate Uh, pentru proiectele de succes, dar și granturi complementare. Mulțumesc! Mulțumesc! Parteneriatele public-public între Comisie și statele membre um, vor fi prezentate de domnul Klaus Niederlander, um, director la Ambient, uh, Mediu de Viață și Asistența pentru Locuire. Thank you very much for... Mulțumim uh, foarte mult pentru ocazia pe care ne-o uh, acordați de a vă vorbi despre programul Autonomie Activă Asistată și, de asemenea, despre planificarea strategică pe viitor. Acest program uh, este, se bazează pe un uh, parteneriat public-privat. Avem 25 uh, de membri din 19 țări, din Europa, dar și din Canada și din Taiwan. E vorba de ministere de cercetare, de inovare, ministere din domeniul sănătății, dar și uh, autorități uh, regionale private, uh, deci uh, pentru a demonstra acest caracter uh, transversal în ce privește schimbările demografice. Iar în ceea ce privește obiectivele acestui parteneriat, acesta a fost triplu, cum Europa poate să îmbunătățească calitatea vieții tuturor persoanelor în vârstă. Vedeți, ultimile tendințe demografice arată că Uh, îmbătrânirea populației va afecta Europa, mai ales în 20-25 de ani. Există un uh, raport uh, OCDE în acest domeniu care cu toate vorbesc despre faptul că trebuie să luăm măsuri concrete, ceea ce bineînțeles că își va duce și contribuția la sustenabilitatea sau presiunea asupra sistemelor de sănătate și de asigurări medicale. De asemenea, Există însă și oportunități economice. Putem să uh, creăm un sector tehnologic pentru seniori, uh, pentru ca ei să beneficieze de pe urma foloaselor digitalizării și a progreselor tehnologice. Avem o experiență de 10 ani. De 10 ani uh, lucrăm cu finanțatori publici, dar și cu alți, uh, alte părți interesate, utilizatorii finali, de exemplu, asociații de pacienți, apoi persoanele care se află în aziluri și în instituții specializate. Uh, ideea aceasta este să avem o uh, îmbătrânire sănătoasă, deci oamenii să rămână acasă, sănătoși, dar să rămână și social din punct de vedere activ. Și cum să își păstreze forma fizică fizică și psihică. Am, uh, am, uh, am uh, făcut mai multe studii pe piață, dar în 2008-2013 am avut 50 până la 100 de proiecte și doar 20 dintre ele au venit cu soluții concrete pentru piață. E doar o piață emergentă deci rata de succes este încă relativ limitată. Cred că este foarte important să spunem că, da, într-adevăr, trebuie să rămânem aproape de cetățeni și să schimbăm și sistemul de îngrijire, pentru că măsurile nu trebuie să se facă la nivel național, ci la nivel local și regional și, deci, prin activitatea și implicarea noastră în proiectele uh, la fața locului în diverse țări, dar și prin reunirea factorilor implicați, am creat o uh, comunitate în acești 10 ani care uh, are efect uh, pe teren. Și nu trebuie să uităm un alt aspect important acest uh, capital uh, de rețea se regăsește și la nivel de uh, rețea între instituții. Nu e ușor să găsești finanțare publică și am învățat foarte multe cum putem să adunăm fonduri private cu toate limitările și uh, îngrădirile în vigoare în fiecare uh, stat membru și să avem uh, o abordare europeană, dar și descentralizată. De asemenea, cu o guvernanță descentralizată, pentru că toate aceste finanțări trebuie să funcționeze cu un comitet executiv. Nu e ușor. E mai degrabă o abordare de tip societate civilă dar putem vedea că funcționează, dar uh, schimbările demografice și îmbătrânirea ne privește pe toți. Nu e vorba doar de persoanele în vârstă, practic orice cetățean va fi la un moment dat afectat. Cum putem proceda pe viitor? Am strâns rândurile cu uh, alte parteneriate. Uh, Vârsta 2020 se numește proiectul, uh, care sunt acoperite de către programul Orizont 2020. Uh, am uh, avut și alte inițiative pentru a spori uh, acoperirea geografică, dar și pentru a ne baza și pe complementaritatea acestor experiențe din uh, diverse inițiative și bineînțeles că ne uh, bazăm pe uh, management, pe guvernanță și pe infrastructurile existente. Nu vrem să inventăm nimic. Care sunt implicațiile pe viitor? Avem inițiative împreună cu statele membre implicate pentru a crea un nou parteneriat care să se axeze pe partea de sănătate. Pentru că, uh, sigur, îmbătrânirea înseamnă sănătate pozitivă, stare de bine, preîntâmpinare și, deci, trebuie să facem legătura între cercetare, uh, inovare și uh, aplicarea pe teren. Deci uh, trebuie ca programele noastre să meargă mână în mână cu uh, inovarea, pentru că, sigur, nu tehnologia este tot, dar vom avea nevoie de modele de afaceri uh, în acest domeniu. Avem nevoie și de o alt, un alt uh, mod de organizare și, da, într-adevăr, într-adevăr trebuie să intervenim la nivel de ecosisteme regionale și locale, pentru ca toate aceste interven- uh, noutăți, toate aceste progrese tehnologice să poată fi aplicate. Deci ne axăm axăm pe sănătate. Nu avem un parteneriat uh, instituționalizat, însă, ci avem un parteneriat cofinanțat. Și, în încheiere, Sigur, suntem în uh, proces de planificare strategică și sperăm să beneficiem de sprijin din partea Parlamentului în această fază, dar aș dori să fac o comparație între Uh, schimbările demografice și schimbările climatice. Uh, vorbim uh, tot timpul de schimbările climatice, de pactul ecologic, dar cred că trebuie să avem un acord între generații. Trebuie să avem sensibilizare, să-i folosim mai eficient și mai puțin infrastructura de sănătate. Avem nevoie de tehnologie pentru noi stil de, stiluri de tratament și de uh, îngrijire și da, într-adevăr trebuie să construim o nouă infrastructură și această nouă infrastructură uh, se bazează pe comunitate, mai aproape de cetățean. Deci mulțumesc pentru atenție. Thank you so much, Mr. Niederlander, uh, for uh, your intervention and uh, for explaining uh, how this partner... Mulțumesc pentru că ne-ați uh, explicat cum funcționează acest parteneriat. Vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, ne va explica cum funcționează parteneriatele public-privat. Doamna Angels uh, Orduna, director executiv uh, Spire, este un parteneriat pentru industriile durabile, uh, pentru eficiența energetică. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne-ați invitat, că m-ați invitat pe mine să reprezent Spire aici astăzi. Spire este un parteneriat public-privat Obiectivul nostru este să avem o abordare de jos în sus, o abordare sistemică care nu poate fi oporită de apelurile individuale. Reprezentăm opt sectoare și aceste sectoare reprezintă peste 25 de milioane de locuri de muncă în UE, directe și indirecte, și 1,8 mii de uh, uh, miliarde cifră de afaceri. Această abordare uh, multisectorială a stabilit uh, sta un standard de cooperare intersectorială care nu s-a mai întâmplat în trecut în Europa. S-au creat relații de încredere între sectoare și au inspirat comunități. Reprezentăm 150 de membri care colaborează din industrie, IMM-uri, centre de cercetare, regiuni, uh, și alte ONG-uri și alte tipuri de membri. Suntem prezenți în 20 de țări și un, o cifră interesantă este că 95% din investi, investițiile din proiectele noastre rămân în Europa, lucru important în contextul programelor Orizont. Uh, facem parte din uh, lanțul uh, valoric al parteneriatelor. Suntem undeva la mijloc. Deasupra sunt parteneriate ca cel pentru materiile prime sau în aval sunt parteneriate pentru clădiri, de exemplu, sau alte tipuri de parteneriate reprezentate aici. Spire are acest loc unic în cadrul parteneriatelor pentru că reducerea emisiilor de dioxid de carbon uh, în uh, aceste industrii au un impact uh, imediat în întregul lanț valoric. Tot ce se întâmplă cu materialele pe care le dezvoltăm vor fi folosite apoi uh, în industria manufacturieră și va ajunge la cetățeni. Și noi putem să încheiem bucla și să luăm aceste resurse, să le injectăm din nou în sistemul industrial. Astfel putem realiza viziunea doamnei von der Leyen sau putem contribui la uh, realizarea ei. Suntem un parteneriat public-privat tânăr, am început cu Orizont 2020 în 2014, dar deja arătăm că putem obține rezultate și obținem, avem un impact mare pentru societatea europeană. Până la sfârșitul 2018 am avut 89 de proiecte care au avut un factor de pârghie de 8,5 în, me- în medie, cu investiții de 4,5 miliarde, dezvoltarea a 264 de noi sisteme și tehnologii, din care 86 sunt inovații majore. Deci ne-am depășit obiectivul de 40 de sisteme. Aceste proiecte pun baza pentru a defini împreună și noua strategie Aspire. Suntem supraperformanți în majoritatea obiectivelor de mediu, cum ar fi reducerea dependenței de combustibili fosili, creșterea folosirii energiilor regenerabile, reducerea deșeurilor și putem să mai îmbunătățim situația reducerii emisiilor de dioxid de carbon ce deci Asta arată că avem nevoie de mult mai mult sprijin pentru a realiza cu adevărat obiectivele din pactul ecologic european și IMM-urile noastre au o performanță mai de pe, peste media UE28 au mai mulți angajați de, mai mulți angajați noi decât restul IMM-urilor de când sunt Inspire au uh, o creștere de cifră de afaceri de 40% mai mult decât dublul medii europene pentru IMM-uri. și lucrăm la viziunea și foaia noastră de drum și uh, am făcut propunerea noastră, suntem conștienți că obiectivul de, este de, clima, de neutralitate climatică și, uh, și uh, uh, industrie circulară, activitate economică circulară și dorim să folosim uh, tehnologiile potrivite și acesta este angajamentul celor 8 sectoare din Spire. Uh, Propunerea noastră include crearea um, uh, unui, unei industrii integrate și digitalizate care să influențeze cu adevărat obiectivele din pactul ecologic. Avem trei uh, ambiții mari. Mai întâi să închidem, uh, să uh, umplem golul uh, tehnologic pentru a ajunge la emisii nete 0 în 2050. Uh, să uh, ajungem la aproape de zero când vine vorba de aruncarea deșeurilor la halda de gunoi și avem industria cea mai ecologică din lume, dar dacă nu e competitivă, nu creăm locuri de muncă și dispare. Acestea sunt obiectivele noastre. Și am creat patru uh, pârghii de transformare și 36 programe de inovare în uh, faia noastră de drum. Nu o să mă lungesc pentru că trece timpul, dar aș dori să menționez în legătură cu haburile de circularitate că am avut această idee care are legătură cu regiunile. Atunci când uh, ne-am publicat viziunea, regiunile ne-au contactat și ne-au cerut asta. Și aici există legături cu ideea orașelor neutre din punctul de vedere al crimei uh, din misiunea care a fost prezentată adineauri, deci vom colabora cu plăcere. Dorim din partea lor ca regiunile să strângă toți actorii și să aibă un plan de tip business to territory, un plan de co-investiții care să identifice nevoile regiunii, nevoile societății din regiune și să oferă soluțiile prin cercetare și inovare și prin alte, sau prin alte modalități. Și Spire poate să le sprijine creând comunități de practică și prin colaborarea cu alte parteneriate și uh, pentru misiuni. Dezvoltăm și ceea ce uh, numim noi pionii, nu vom obține un impact dacă nu se aplică uh, rezultatul acestor uh, inovații. Deci trebuie să depășim programul Orizont Europa să avem aceste planuri de, de, cu, concrete pentru a avea impact. Și în faina noastră de drum am identificat deja 17 miliarde de euro, nevoie de investiții de 17 miliarde uh, de euro și în momentul de față identificăm acești pioni Um, care vor fi uh, cei uh, primele proiecte la scară industrială. Dar, după cum am spus, apoi trebuie să se treacă la faza practică. Sectoarele Spire doresc să uh, participe la Pactul Ecologic European, dar se confruntă cu riscuri ridicate din cauza investițiilor pe termen lung. Și suntem implicați în unele dintre clusterele din Horizon Europe și, deci, dar, din punctul nostru de vedere, este fundamental ca bugetul pentru Horizon Europe să fie mult mai mare uh, uh, decât uh, 100 de miliarde și sprijinul pentru inovarea industrială în, uh, pentru uh, schimbările climatice nu trebuie să aibă o limită um, superioară și de asemenea, va fi fundamentale de aceste pune în aplicare pe scară industrială și avem nevoie de un parteneriat reînnoit pentru Orizont Europa. Ambițiile noastre sunt mai ridicate și includem noi actori în parteneriate. Recent am văzut că cu viziunea noastră noi tipuri de parteneri ni s-au adresat, ONG-uri, uh, firme de ICT, firme din domeniul energiei și discutăm și cu noi sectoare care ar putea să intre în uh, sfera Spire. Și am inclus în discuțiile noastre peste 100 de reprezentanți ai industriei, ONG-uri, membri, uh, statele membre, regiuni și am avut și mai multe consultări deschise. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum uh, Dau cuvântul colegilor pentru intervențiile lor. Două minute raportorii, un minut și jumătate raportorii din urmă și un minut cei trei colegi uh, care doresc de asemenea să ia cuvântul în afara raportorilor și raportorilor din urmă și apoi vedem cum împărțim timpul pentru răspunsurile dumneavoastră. Mai întâi, domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca să salut contribuțiile pe care le-au avut uh, cei patru experți prezenți uh, astăzi, lucruri extrem de importante. Și aș începe direct cu o întrebare aceeași pe care am pus-o și în cadrul misiunilor. Având în vedere că nu există buget final pentru Horizon Europe, cum vă programați activitatea și că foaia de parcurs în stabilirea țintelor și obiectivelor care țin de parteneriatele pe care astăzi le-ați prezentat cu toții uh, în cadrul acestei audieri? Pentru Clean Sky și Excel, aș dori să știu dacă față de parteneriatul inițial din FP7 au fost incluși noi parteneri uh, pe parcurs și care a fost utilizarea uh, fondurilor din actualul program cadru. Uh, de asemenea, aș dori să am o întrebare specifică pentru domnul Bibunc, uh, directorul uh, pentru Fuel Cell și Hydrogen Joint Undertaking. Domnule director, am discutat zilele acestea din întâmplare exact despre hidrogen. Aș vrea să răspundeți precis. A spus că va fi gigawatt ready producția, anume când? Când estimați că va fi gata? Doi, Uh, în cadrul uh, discuțiilor diverse care le-am avut aici, unii au spus că este prea scump ca să produci uh, hidrogen, alții au spus că <clears throat> nu e fezabil, că până la urmă să produci hidrogen consum energie și că suntem într-un cerc vicios. Aș vrea să clarificați. Când anume va fi gata producția pe gigawatt, deci ca să poată să fie o tehnologie exploatabilă pe scară largă? Doi, când anume și cum anume considerați că această tehnologie va putea să fie gata, pentru că știi cu toții există acea limitare la bateriile electrice, nu există suficiente modalități și posibilități de a le încărca, deci pentru atingerea obiectivelor de Green Deal avem nevoie de toate tehnologiile existente, iar hidrogenul este o chestiune extrem de importantă pentru toți și aș vrea ca toți colegii să audă aceste precizări care cred că vor lămuri multe din nelămuriri. Ultimul lucru, pe Spire. Există, din păcate, doar trei membri în Europa de Est. Unul din Polonia, unul din România și unul din Slovenia. Uh, o situație similară exista, dacă ne uităm în Cordis, cu proiectele Spire, deși majoritatea companiilor implicate în Spire au uh, filiale și în Europa de Est, dar acestea nu apar deloc prezente. În Spire 2050 Roadmap se spune așa, în integration of bioenergy waste and other fuels. Europa de Est se ocupă cu biomasa, deci cu producerea de materii prime, urmând ca laboratoarele și uh, unitățile de prelucrare să fie în Europa de Vest. Eu m-am uitat de trei ori. Am crezut că e o greșeală. Planul Valev a fost în 1964. Era la în care Uniunea Sovietică sacrifica să aibă partea din altă tehnologie și noi ceilalți beneficiam de uh, binefacerile producției de materii prime, celelalte țări din Europa de Est. Deci, cred că e o chestiune care nu va fi foarte bine primită și nici într-un caz nu cred că reprezintă ceea ce ați vrut să menționați la această strategie pentru anul 2050. Mulțumesc. Thank you. Mr. Nica, uh, Mr. Eller, you have... Mulțumesc frumos, domnule Nica. Domnule Eller, aveți cuvântul. Perhaps just in more general terms and it might be... Um, este o observație mai degrabă de ordin general ce vreau eu să spun. Uh, Generic vorbind, vedem pactul ecologic european și apoi o varietate de instrumente și programe. Și cred că avem nevoie de o abordare integrată. Adică totul, toți uh, vorbim acum uh, despre uh, pactul ecologic, dacă, pactul verde, dacă aveam un pact albastru, îl lăudam pe acela, dar trebuie să facem un efort în mod colectiv atât Comisia cât și Parlamentul și statele membre. De ce zic asta? Și de aici vine prima mea întrebare. Dacă ne uităm la parteneriatele public-privat cu participare intensă, o să vedeți că nu a fost existat niciodată o preluare în semestrul european. Deci avem uh, participarea statelor membre în uh, conform articolului 185, dar nu a existat niciodată o preluare politică la nivelul uh, semestrului european. Deci cheltuim bani, avem participare privată, avem și participarea statelor membre, dar nicio reflexie în uh, semestrul european, nici o mențiune la uh, acest lucru. Și asta ne arată că avem nevoie de o abordare mai integrată. Altfel uh, o să fim o să fie separat totul și nu e neapărat o risipă de bani, dar e o politică neclară. Întrebarea este așadar, în perspectivă, care sunt așteptările noastre și vis-a-vis -vis de Consiliu și preluarea de către semestrul european? Apoi, uh, vis-a-vis -vis de parteneriatele din uh, industria aeronautică. Care sunt așteptările vis-a-vis -vis de Brexit? O parte substanțială din piață nu o reprezintă Airbus, ci liniile, companiile aeriene. Iar acum Regatul Unit pleacă din Uniune, rămâne în continuare în consorțiul Airbus, și din piața aeronautică, să zic așa, sunt multe companii aeriene localizate în uh, Statele Unite care vor fi clientul acestor viitoare tehnologii. Deci, care sunt așteptările noastre? Care este rezultatul Brexitului pentru Clean Sky? Iar ultima mea întrebare este una mai practică și se referă la hidrogen. Cum se pliază acesta pe lanțul valoric. Acum, hidrogenul e mai mult sau mai puțin exclus din programele de mobilitate, deși în sectorul privind mobilitatea nu câștigi mult mai mulți bani cu hidrogenul. Dar dacă ne uităm la partea industrială, acolo hidrogenul este foarte sensibil la preț. Deci, întreprinderea comună privind hidrogenul este cumva integrată uh, la nivel european, într-un lanț, uh, lanț valoric? Care este ideea în perspectivă, dincolo de abordare integrată tehnolo- pe tehnologie și așa mai departe? Unde vedeți hidrogenul în perspectivă? Mulțumim, domnule Eller, doamna Gevalova. Mulțumesc, domnule președinte. Putem vorbi ore în șir despre asta. Uh, dar voi susține uh, ce au spus raportorii și așadar voi fi foarte succintă. Mă întreb și eu care sunt așteptările voastre vis-a-vis -vis de Brexit. Ce credeți că se va întâmpla după? Evident, uh, și voi uh, așteptați după noi. Suntem în situația asta în care fiecare așteaptă pe altcineva. Dar cum credeți că ar trebui să tratăm această problemă în termeni practici, date fiind parteneriatele voastre? Pentru mine e puțin bizar, fiindcă Eu m-am ocupat uh, de uh, aceste întreprinderi comune din perspectiva privind controlul uh, din Comisia de Control Bugetar. Și atunci văd lucrurile și în această perspectivă și am o întrebare pentru reprezentantul Clean Sky. Pe mine mă uh, impresionează succesul parteneriatelor voastre și planurile uh, și, și succesele pe care le-ați înregistrat și planurile ambițioase pe care le aveți. În prezent, uh, trebuie să ținem seama de Clean Sky uh, în politica noastră. Îmi place Clean Sky, știu exemple bune din Cehia despre cum funcționează, dar mă, uh, cred că avem nevoie de o strategie bugetară clară și din partea comisiei noastre, ITRE. Trebuie să susținem această cerință de finanțare, pentru că dacă în pilonul 2 nu va exista suficientă finanțare, uh, atunci resursele trebuie găsite în altă parte pentru aviație curată, poate în cadrul Orizont Europa la industrie și digital, sau să ne gândim cum să găsim sinergiile aici. Totul se reduce la sinergii, pentru că uneori, de fapt, ne uităm dintr-o singură parte și nu suntem deschiși la a vedea sinergiile dintre piloni, dintre parteneriate, agenții, de direcții generale și așa mai departe. Și atunci voiam să vă întreb ce părere aveți despre încurajarea sinergiilor pe baza experienței dumneavoastră din Clean Sky și Clean Sky 2, pentru că există deja două experiențe de amploare în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elena Riții! Grazie! Siamo... Mulțumesc. Cuvintele domnului uh, Klein uh, ne dă asigurări, dar avem uh, um, neclarități în legătură cu Clean Sky și pretința ne um, faptul, pretința, faptul că nu se vor fi finanțate doar firme mari, de dimensiuni foarte mari. Sunt aproape o mie de operatori care au participat la activitățile Clean Sky firme, centre de cercetare, universități și din acestea 420 sunt IMM-uri, din toate 28, cele 28 de state membre. Colaborarea între firmele mari și mici se poate îmbunătăți încă mai ales din optica unei, uh, unui sector durabil. Nu credeți că Clean Sky poate să fie un adevărat laborator pentru crearea și consolidarea unor filiere de excelență transfrontaliere? Aceasta e prima întrebare. și uh, domnul Niderlande și domnul Iordunia doresc uh, să le spun că ați spus că veți fi prezenți în 19 evenimente și state. Ce veți face pentru a include toate statele Uniunii Europene? având în vedere cifra pe care tocmai am menționat-o. Uh, și dacă misiunile nu vor porni toate odată, așa cum dorim noi, uh, cum vă veți alinia cu obiectivele misiunilor, având în vedere că ele vor avea până la jumătate din bugetul din al doilea pilon? Cum veți colabora cu misiunile? Ați prevăzut uh, reuniuni comune? Ce sisteme de comunicare veți folosi pentru a evita uh, dubla utilizare sau uh, să se facă în același lucru mai multe programe? Domnul Toșenovski. Clean Sky. Mulțumesc frumos. Eu am o întrebare legată de Clean Sky. Ce vedem, practic, la nivel global este creșterea traficului aerian, traficului aerian, chiar și în Europa. Și dacă pe o perioadă de timp vorbim de dublarea traficului aerian, pe de o parte, iar pe de o altă parte avem angajamentul de reducere a emisiilor, atunci, pentru a rămâne la nivelul actual de emisii, ar însemna să reducem emisiile cu 50% folosind tehnologiile actuale. Da. Tehnologiile actuale sunt oare capabile să ducă la o reducere uh, atât de drastică de 75% ca să atingem obiectivele stabilite? Sau uh, poate va apărea vreo tehnologie extraordinar de nouă, de propulsie, ceea ce nu știu dacă este cazul, dată fiind uh, caracteristicile fizice ale tehnologiilor actuale. Și ce credeți că va însemna acest lucru pentru prețuri? Dacă e să respectăm aceste ținte și nu ne putem baza pe vreo tehnologie fabuloasă pe care încă să nu o cunoaștem, fiindcă va fi necesară o transformare tra- tehnologică și știm că liniile aeriene fac uh, achiziții cu uh, ani înainte. Mulțumesc. Mai avem uh, trei intervenții de câte un minut și începem cu doamna Carvaie. Mulțumesc frumos. Eu am două întrebări uh, scurte pentru uh, întreprinderea comună. După părerea mea, am avea foarte mult de câștigat dacă cercetarea în aeronautică și pe hidrogen uh, s-ar uh, um, uni cu uh, demonstrațiile pentru a lucra împreună și cu toată comunitatea științifică, iar astfel, în, lucrând uh, împreună, am lucrat mult mai repede. Și aș dori să întreb dacă există proiecte în acest sens. Și al doilea meu punct se referă la necesitatea de transparență și deschidere care trebuie să ducă și la creșterea vizibilității. Ați demonstrat că sunt foarte mulți parteneri, dar în unele state membre proiectele nu sunt încă foarte cunoscute și avem nevoie de o mai bună distribuție Pentru că există parteneri foarte buni în toată Europa care nu cunosc situația. Iată de ce trebuie să lucrăm mai mult și la acest aspect. Mulțumim frumos, domnul Ijaps. Mulțumesc. Eu voiam doar să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră care este absolut esențială. Iar întrebarea mea se referă la reorganizarea cadrului parteneriatelor care a fost uh, stabilit începând cu următorul CFM și în cadrul Orizont Europa. În 2017, președinția estonă a publicat un raport privind uh, parteneriatele europene care a identificat anumite deficiențe, să le spunem, în structura parteneriatelor existente, cum ar fi, în primul rând, fragmentarea, lipsa de uh, implicare a statelor membre în stabilirea anumitor uh, indicatori cheie de performanță, colectarea uh, datelor relevante de monitorizare. Și atunci întrebarea mea este în ce măsură s-au rezolvat în aceste probleme prin propunerea actuală. Există eventual îmbunătățiri și în viitor? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Blos, din partea verzilor. Mulțumesc mult, vă mulțumesc și pentru prezentări. Întrebările mele sunt succinte și prima este, a existat o revizuire a programului în 2017. Care au fost concluziile principale și uh, ajustările pe care le-ați propus în cadrul uh, pactului ecologic și această decizie a UE de a deveni neutră climatic până în 2050? Și apoi, o întrebare mai specifică legată de hidrogen și parteneriate. Calculați uh, și folosirea, uh, trecerea la uh, hidrogen um, integral uh, regenerabil? Atunci când vorbiți de 24% din cererea totală de energie acoperită cu hidrogen până în 2050, asta înseamnă integral regenerabil? Și apoi, aș mai putea avea o conversație interesantă cu domnul Ellis pentru cât uh, hidrogen este necesar în industrie. Știm amândoi că în industria chimică pentru această înlocuire am avea nevoie de niște cantități uh, imense. Uh, și uh, în, încheiere vreau să susțin uh, observațiile privind transparența. Știu de persoane care au încercat să afle care sunt partenerii, care sunt ONG-urile și nu e foarte vizibil pe site-ul uh, web. Este important ca totul să fie transparent pentru cetățenii europeni și doar o scurtă observație către secretariat, pentru că să știți că prezentările nu se văd și bănuiesc că în spatele sălii chiar deloc. Iată așadar și prezentări uh, mai transparente și din această perspectivă. Mulțumim, domnule Blos. Da, o să vedem cum putem face uz uh, de facilitățile tehnice mai bine. Prezentările se vor pune pe uh, site-ul web cu toate. Uh, i-am solicitat să le primim. Vă propun câte două minute și jumătate fiecăruia. La 12 și jumătate rămânem fără interpretare, am rămas foarte devreme și le mulțumesc interpreților, spune președintele, pentru ajutor și sprijin. Știu că răspunsurile noastre vor fi toate în engleză, dar țineți seama de faptul că la 12 și 30 rămânem fără interpretare. Vă propun câte uh, 10 minute, 2 uh, minute și jumătate pentru fiecare să răspundeți. Uh, începem în artă ordine, am, uh, vom încheia cu domnul Crain și începem cu doamna Ordunia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări. O să-mi împart și eu uh, observațiile în trei părți. În primul rând, prezența în alte țări europene. Într-adevăr, uh, Spire este prezent mai degrabă în țările unde industriile procesatoare sunt mai prezente și mai ales în țările unde acestea au sediu, fiindcă adesea companiile noastre uh, au industrii, da, sigur, și în alte țări care poate nu apar în uh, registrele noastre, ceea ce e, da, e adevărat. Lucrăm cu țările estice mai ales, deci ne întâlnim uh, regulat cu Polonia o dată pe an, lucrăm, de exemplu, acum cu România, și suntem în conversații cu alte țări estice pentru a vedea cum putem implica mai multe părți din uh, partea lor, ceea ce poate include pentru noi organizarea de evenimente dedicate sau reuniuni dedicate. Deci fie că vorbim de alte evenimente sau alte uh, întâlniri, întotdeauna există și întâlniri uh, pe margine. Uh, E parte din obiectiv. Sperăm ca în viitor aceste lucruri să se extindă. Este un element important. Apropo, lista noastră de membri este publică, este disponibilă public pe site-ul web și acolo puteți să o vedeți, inclusiv ONG-urile și absolut toți membrii. Apoi, vis-a-vis -vis de programare, cum programăm? Ă, aș spune că, în principiu, prin grupurile de lucru sunt cel mai bun instrument pentru a aduna tot, toate informațiile, dar și prin conversații cu alte PPP-uri, pentru a, asigura, ă, pentru a evita suprapunerile. De pildă, am avut ă, conversații cu Fuel Cell Hydrogen pentru a ne asigura alinierea, dar și cu Clean Steel sau BBI, toți, uh, ei lucrează în principiu pe partea bio, dar evident uh, biomasa este inclusă în Spire. Spire se, bizează pe, se bazează pe mixul energetic și biomasa face parte din acest mix. Iar la PPI tot ce nu este, uh, ei acoperă tot ce nu este bio. Apoi, iarăși, foarte important, prin consultări deschise pentru diversi factori interesați, de exemplu, membri și non-membri, diverse se, părți ale sector, um, sectoriale, societatea civilă și așa mai departe. Apoi, vis-a-vis -vis de Brexit, ca să închei, aș zice că este ceva ce ne va afecta pe toți, cu siguranță și uh, Domeniul de aplicare sau gradul uh, afectării va depinde de uh, pactul final, dacă vor deveni țară asociată sau uh, membru asociat, atunci noi vom acționa la fel ca cu oricare membru asociat. Mulțumesc frumos, domnul Niederlander. Uh, voi începe și eu cu Brexit. Avem uh, o agenție a guvernului uh, britanic ca membru. Ei nu cofinanțează proiecte, dar își doresc să rămână în asociația noastră, deci păstrăm legătura operațională cu ei, organizăm ateliere cu ei și companiile britanice și beneficiarii participă în continuare la evenimentele noastre. Acum, uh, așa, praful s-a așezat puțin și mm, o să se întâmple la fel ca și cu Elveția sau cu Norvegia sau cu Canada în ceea ce privește parteneriatele noastre. Vis-a-vis -vis de includerea țărilor europene, da, nu le acoperim pe toate 28, dar uh, avem o acoperire destul de bună nord, sud, est, vest. Și, după cum am spus în prezentare, colaborăm și prin alte parteneriate pentru a fuziona într-un nou uh, sistem, într-un nou parteneriat de transformare a sistemelor uh, sanitare, care ne va crește domeniul de, de influență. Sunt peste 50 de parteneri implicați, discutăm cu țările baltice, de exemplu, pentru a le include și cred așadar că dacă ne unim forțele, putem avea o acoperire foarte mare în următorul cadru uh, de programare. Abordarea integrată este evident foarte importantă. Bineînțeles, ne concentrăm în prezent pe pactul ecologic, noi ne axăm mai mult pe partea de sănătate, este un uh, domeniu ce ține de nivelul național, dar uh, este totuși unul uh, important și la nivel european, fiindcă schimbările acestea ne afectează pe toți în Europa, iar noi am avut o abordare modulară, integrând atât inovarea cât și cercetarea și colaborând cu alți parteneri, cum, sunt, cum este, de exemplu, IMI. Dar cred că ar fi bine să instituționalizăm acest lucru, pentru că da, poți să faci lucrurile din bunăvoință, dar dacă nu creezi un cadru, tot se întâmplă aceste suprapuneri. Interpretarea se încheie aici, vă mulțumim. E buic.